Colleagues, good evening. Bună ziua, dragi colegi. Cred că putem să începem. Bună ziua! Ședința de astăzi presupune o discuție pe marginea raportului Salavracos. E vorba de Europa cetățenilor, principala dezbatere așadar. De asemenea vom discuta ce se întâmplă în campania cu reprezentanți de acolo, precum și traficul aerian și controlul acestuia în Spania. Tot prezența reprezentanților respectivi. De asemenea, Comisia Pescuit o să fie implicată aici pentru discuta lucruri legate de pescuit împreună cu reprezentanții ai Parlamentelor Naționale. Dacă aveți comentarii legate de ordinea de zi, vă rog să le faceți acum. Dacă nu, înseamnă că se adoptă. Am primit o notă oficială din partea a, domnului Cashman-Mayer și a un, alt, un altul deputat care ne-au spus că nu vor fi prezenți din motive instituționale. Deci nu sunt astăzi prezenți la această ședință. Mâine votăm la 10.45 și asta pe cale electronică. Vă rog, deci mâine să fiți prezenți cu cartelele de vot pentru votul electronic mâine dimineață. Și dacă nu puteți să fiți prezenți, vă rog să ne anunțați și să ne spuneți cine vine în locul dumneavoastră. Acum, trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Am plăcerea să îi întâmpin pe cei prezenți aici, astăzi cu noi, reprezentanți din partea DG Mediu. Domnul Falci se ocupă de sănătate, dar dânsul ne-a spus că nu poate să vină astăzi de acolo, așa că uh, este reprezentată o altă persoană. Pentru campania avem prezența coordonatorilor echipei de eliminare a deșeurilor din Santa Croce, Italia, domnul uh, Rașita, na, nu? De asemenea, reprezentanți din partea sau din provincia Avellino, domnul Gamba Coti, director general mediu pentru, din regiunea Luca, Salerno. De asemenea, avem reprezentanți din provincia Benevento. Pentru provincia Caserto, Mi s-a spus că va veni cineva, dar se pare că au fost niște probleme și nu văd cineva să reprezinte Cazerta. În ce privește Napoli? Ar trebui să avem, avem aici printre noi pe viceprimarul orașului, dar nu-l văd. Nu-l văd în sală. Deci pentru Napoli. Profesorul Napolitano este prezent așadar cu noi. domnul Matrone, de asemenea. Petiționar pe o petiție semnată de mai bine de 2000 de cetățeni. El va veni mai târziu. La punctul 7, controlul traficului în Spania, Comisia va asculta opiniile a doi reprezentanți și, și mai mulți petiționari care au semnat petițiile respective. Apoi, ședința coordonatorilor, iar mâine dimineață vom discuta despre reforma politicii pescuitului. La punctul 10, WWF și vom avea prezența lor și opinia lor legată de politica de pescuit comună, iar la următoarele puncte tot pescuit, nu în detaliu, dar același subiect. Apoi vom discuta o serie de alte chestiuni legate de alte petiții, petiționarii fiind prezenți. Nu mai am alte comunicări privitor la ordinea de zi, așa că trec la punctul 2. Și, dragi colegi, dacă aveți, colegi, dacă aveți comentarii legate de procesul verbal de la, de la ultimele două întâlniri, vă rog să le comentați acum, dacă nu considerăm că cele două procese verbale sunt adoptate. Așadar, punctul 3. Vreau să vă spun că mâine, la sfârșitul ședinției comisiei noastre, uh, vom primi în mod formal o petiție semnată de cetățenii europeni legată de acta de un subiect pe care noi l-am discutat deja și presa, mass media va fi prezentă aici și vom discuta acest subiect. și putem să spunem, dacă sunteți de acord, că ordinea de zi a fost adoptată. Nimeni nu obiectează. Deci, am adoptat agenda punctul 5. Domnul Salavracos, raportul dânsului privitor la, sau avizul privind anul european al cetățenilor. Și Vreau să vă spun că data de depunere a amendamentelor este 1 mai, 1 martie, mă scuzați. Votul în comisie pe 20 martie și imediat dau cuvântul domnului Sala Vracos ca să ne explice mai multe. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte! Comisia Europeană a propus ca anul 2013 să fie anul cetățenilor. Ei bine, nu știu dacă sunt probleme legate de traducere, întreabă domnul Salavracos. It's deci okay. There is a problem. Doamna președintă. I suppose that uh, we have problem. Domnul Salavracos, cred că sunt probleme. I'm going in the other seat. Okay. может für das Okay. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Vă rog să mă scuzați, spune domnul Salavracos. O iau de la capăt. Așa cum știți, Comisia Europeană a propus ca anul 2013 să fie anul european al cetățenilor. Această propunere înseamnă că vor avea loc uh, campanii ale Uniunii Europene pe acest subiect. În fiecare an În fiecare an, după cum vă spuneam, mai multe inițiative sunt puse în lumină. Mai multe subiecte sunt alese pentru a fi reprezentante, reprezentative pentru anul respectiv. Iată, am vorbit despre cetățeni, sau am vorbit despre cetățeni în 2013, însă de multe ori discutăm și la sfârșitul anului am uitat sau anul viitor, am uitat despre ce am vorbit. În orice caz, Europa cetățenilor, această inițiativă are o importanță, dar nu numai una sentimentală, aș spune eu. Este, în același timp, un tip de inițiativă simbolică, deoarece, conform datelor pe care le avem, până anul 2030, Europa va suferi o scădere a populației sale și o îmbătrânire a populației sale. Și, în paralel, va exista va exista o creștere a numărului imigranților în Europa, mai ales în Uniunea Europeană. În aceste condiții, va trebui să putem să întâmpinăm toate aceste populații, să le integrăm cât mai bine posibil. Eu vin dintr-o țară, din Grecia, așadar, care se confrunt, confruntă cu probleme financiare, dar și cu mari probleme legate de imigrația clandestină. Ca multe alte țări din sudul Europei, Italia, Franța, deci tot ce înseamnă uh, Mediterana Spania, Portugalul, Portugalia și ca membră a familiei europene și Grecia trebuie să se ocupe de această problemă pentru că, din păcate, ne servim de mâna de muncă provenită din țări terțe. Deci ne servim de această forță dar nu le integrăm așa cum trebuie în societatea europeană. Părerile sunt diferite sau împărțite în Grecia. Eu sunt în mediu și unui partid conservatoare. Oricum, eu consider că dacă este să privim lucrurile în față, trebuie să uh, putem să-i primim pe acești imigranți, că ne place sau nu. Este important să putem să o facem, pentru că, în caz contrar, se va comite o greșeală foarte mare. Așadar, trebuie ca aceste populații să poată să fie integrate în Europa cetățenilor și trebuie ca ele aceste populații sau acești cetățeni să poată să știe ce drepturi au cetățenii europeni și să știe cum vor putea să participe la libera, libera circulație a persoanelor. Așadar, trebuie să vedem cum vom reuși să întărim legăturile între Europa și cetățenii săi. foarte în curând, foarte în curând, uh, o serie întreagă de cetățeni vor deveni europeni, în condițiile în care ei provin din alte țări. Bineînțeles că e vorba de persoane care au dreptul de ședere pe teritoriul Europei, uh, dreptul de a circula, de a vota, de a sesiza Comisia Petiții. Toate aceste drepturi trebuie să fie consolidate atât cât se poate. Iată, deci, principalele mize pe care am încercat să le acoper în avizul meu, nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră sau de răbdarea dumneavoastră și nu intru în detaliu pe amendamente, le puteți citi pe îndelete, însă aș dori să vă spun că dacă aveți propuneri de amendamente, acestea să fie amendamente care intră în sfera de competență a Comisiei PETI, să nu ieșim din această sferă de competență, pentru că sunt și alte comisii care se vor pronunța mai apoi pe marginea acestui uh, uh, aviz în domeniile care le vizează direct. Eu m-am interesat uh, și mă interesez foarte mult uh, de acest subiect și știu că Comisia Libe, care este sesizată pe fond, uh, uh, are o serie de idei foarte interesante. Sunt curios să aud și părerile dumneavoastră, nu suntem foarte numeroși astăzi totuși, dar vreau să vă spun că în ultimele săptămâni, având în vedere criza economică și așa mai departe, se pare că au apărut diferențe, divergențe. Am văzut cum uh, ziarele din Germania, anumiți cetățeni germani au insultat uh, cetățenii greci uh, și italieni, apoi grecii s-au luat de italieni, italienii s-au apucat să ardă un drapel german și simbolul zvasticii. Mi se pare foarte, foarte îngrijorător acest lucru și nu cred că asta va rezolva deloc problemele. Trebuie să încercăm să facem în așa încât să existe într-adevăr o conștiință europeană. Îmi doresc ca criza să treacă cât mai repede și dacă nu poate că ea va dura 5 sau 10 ani, dar asta nu înseamnă că va trebui să acceptăm aceste diviziuni aceste divergențe și dincolo de ele trebuie să uh, fim atenți în timpul crizei și să nu cădem pradă crizei și să nu ne împiedice asta să coexistăm armonios. Uh, se pune întrebarea că Comisia PETI ar trebui să aibă o părere sau un aviz aparte aici, pentru că, într-adevăr, există o serie de cetățeni care au niște reacții, unor poate extreme. Noi trebuie să arătăm că suntem pentru o Europa, o idee de Europa cetățenească, Europa cetățenilor și nu Europa intereselor particulare, deoarece interesele, oamenii, persoanele, uh, adică interesele trec, însă oamenii, persoanele rămân. Iată ce vreau să vă spun. Vă rog să continuăm discuția. Mulțumesc. Domnule Salavracos, siguramente questa riflessione. Vă mulțumim, domnule Salavracos. Cu siguranță, ideile pe care tocmai ni le-ați prezentat vor fi analizate cu atenție și uh, traduse în niște argumente puternice cu privire la acest subiect. Doamna Opar, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc domnului Salavracos pentru contribuția dumnealui acum. Am fost surprinsă, însă în, în sensul pozitiv. Știu că unii dintre știu poziția unora dintre colegii dumneavoastră din uh, același grup politic și nu m-aș fi așteptat la o poziție atât de deschisă, așa cum ați uh, exprimat-o dumneavoastră. Vă mulțumesc așadar uh, pentru o abordare de care putem fi mândri în această comisie. În al doilea rând, cred că ar trebui să luăm în considerare posibilitatea cetățenilor de a participa. Uh, eu pun foarte mult accent pe uh, transparență, bună administrare, uh, tot ceea ce ne trebuie în Uniunea Europeană pentru ca cetățenii să aibă anumite posibilități, pentru că așa cum sistemul este acum, este prea dificil. Uneori, când ascult unii membri ai comisiei, am senzația că ei cred că întreg sistemul este făcut astfel încât uh, comisia să fie proteja, protejată de cetățeni, dar și nu uh, că sistemul nu este făcut pentru ca cetățenii să fie protejați. Deci, uh, cred că ar trebui să facem mai mult în, aceast, în acest sens al participării. Și, bineînțeles, este un, esen, un element esențial participarea dacă este vorba de integrare. Domnul Huntis. νέο μέλος στην Επιτροπή. Dragi colegi, mulțumesc. Uh, mulțumesc domnului Salavracos. Uh, de-abia am început activitatea aici, în această comisie, de la începutul anului și vreau să vă spun și eu câte ceva. Mă bucur să mă găsesc aici. Sper că nu depășesc uh, cadrul formal al discuției noastre Colega care nu mai ce s-a exprimat a fost puțin surprinsă de ce a spus domnul Salavracos. Eu, ca și grec, ca domnul Salavracos, Salavracos da, așadar, și care vin dintr-un partid politic uh, de stânga, GUE, am fost și eu surprins, dublu sau de două ori, uh, și de ce a spus domnul Salavracos și de amendamentele dânsului, pentru că el a abordat o serie de probleme care merg dincolo de opiniile clasice sau tipice conservatoare. Și cred că cred că este ceva datorat sau această abordare provine dintr-o reflexie aprofundată pe care ar trebui și noi să o întreprindem. Toată lumea trebuie să se gândească la starea drepturilor cetățenești în Europa. Uh, sărăcia se extinde, dar deși luptăm împotriva sărăciei, șomajul este combătut pe toate fronturile și în același timp el este în creștere. N-ar trebui ca și Europa cetățenilor să sufere aceeași soartă. Criza actuală din Europa, criza din Grecia, nu este una numai de natură financiară. E o criză a democrației, e o criză a cetățenilor, a drepturilor acestor. Și, doamnă președinte, eu, eu aș spune că în anul european al cetățenilor, în 2013, eu pot să spun că o să primim foarte multe petiții, petiții de la cetățenii din, Euro- din Europa de Sud. Nu mai avem microfon, în schimb. Microfon, vă rog. Și tu, Chiriu Șalavracu, e nemia cali ipodohi. Tot... Așadar, avizul domnului Salavracos este cumva uh, premergător Adică ne anunță la ce să ne așteptăm în anii viitori. Iată ce vreau să spun. Vreau să spun că sunt de acord cu principalele puncte care au fost abordate de domnul uh, raportor și sunt nerăbdător să lucrez cu toți colegii ca și proaspăt membru al comisiei dumneavoastră. And uh, I also want to congratulate Mr. Stavrakis dori și eu să-l felicit pe domnul Salavracos pentru ideile sale. Unele dintre ideile din avizul dumnealui nu sunt împărtășite de colegii din același spectru politic în Parlamentul European. De curând, în Comisia Libe, am avut un uh, vot uh, cu privire la propriul meu aviz despre, cu privire la uh, raportul Comisiei respect, uh, referitor la cetățenie din 2010, iar colegii din PPE au fost împotriva unor poziții pe care dumneavoastră le-ați inclus în raportul dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește drepturile cetățenilor din state terțe ce locuiesc în Uniunea Europeană. Colegii au fost împotriva propunerii mele de a alinia drepturile rezidenților la drepturile cetățenilor. Vă referiți uh, la dreptul la libera circulație. Dar știm că acest drept nu poate fi exercitat acum decât în acele state membre care fac parte din uh, reglementările cu privire la vize. Deci nu în Marea Britanie și în Irlanda. Drept urmare, acest drept nu poate fi exercitat în aceste țări. Intenția noastră ar fi ca dreptul de liberă circulație să poată fi exercitat în întreaga Uniune Europeană, însă, din păcate, la ora actuală nu este cazul. sprijinim poziția dumneavoastră, dar cred că trebuie să continuăm să lucrăm la acest document și trebuie exact să ne punem aceste întrebări în cadrul uh, acestei dezbateri. Chiar cei care au uh, rezidență permanentă sau uh, cei fără niciun fel de cetățenie. Sau alt tip de persoane, ei bine, nu au, liberă, nu au dreptul la liberă circulație în Irlanda și în Marea Britanie. Am discutat raportul în Comisia Libe, din care fac parte, și sprijinim Um, pro, propunerea de a schimba titlul raportului și de a-l numi nu un raport cu privire la cetățeni, ci un raport cu privire la cetățenie. Pentru că astfel punem accentul pe cetățenie ca ceva ce oferă drepturi cel, celor care locuiesc în Uniunea Europeană. Nu știu dacă sprijiniți această idee sau nu, dar în Comisia Libe majoritatea uh, dintre raportori și raportori din umbră au fost de acord cu această propunere de a se schimba titlul pentru a sublinia faptul că discutăm despre cetățenie ca o caracteristică, ca drepturi de care se bucură uh, o persoană. Nu vorbim doar despre persoane în general, ci despre un aspect specific, cetățenia, care le oferă o serie întreagă de drepturi egale în Uniunea Europeană. I, I repeat that We, I think our group will support your proposal. După cum spuneam, cred că grupul nostru politic va sprijini propunerea dumneavoastră. Probabil vom depune și unele amendamente, dar în general sprijinim acest raport. Mulțumim. Onorevole Kolarska Bobinska. Doamna Kolarska Bobinska. Uh, I'm sort of confused. Are we into the... Nu îmi dau seama, suntem în Um, dezbatere sau uh, uh, raportorii din umbră își prezintă poziția? Este o discuție deschisă, spune doamna președinte. Pentru că în alte comisii este raportorul, iar apoi uh, urmează raportorii din umbră. Vă voi da, oricum, opinia mea în calitate de raportor din umbră. Însă dezbaterea uh, în rândul colegilor greci și faptul că a fost uh, raport este uh, pus într-un context mai larg este important pentru că nu discutăm numai despre acest raport, ci despre tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Vorbim despre cetățenie în acest an foarte mult, însă, iată, am practicat uh, cetățenia cu acta. Vom vedea mâine că a existat, uh, că s-a trezit un spirit european foarte puternic în rândul uh, cetățenilor noștri. Nu am primit niciodată atât de mulți, multe e mail care începeau cu eu în calitate de cetățean european bine, poate ar fi mai bine ca cetățenia să nu fie o reacție împotriva a ceva, dar reacția noastră ar trebui să fie să sprijinim spiritul cetățeniei europene ca, un, uh, ca o reacție pozitivă, nu ca o reacție împotriva a ceva, cum a fost în cazul ACTA. I think that, uh, the, this, uh, report... Eu cred că acest raport și acest aviz de fapt, vorbește mult despre libera circulație, care este crucială. Ceea ce aș dori să adaug eu la amendamentele mele ar fi conștientizarea uh, cetățeniei europene înainte de, uh, de alegerile parlamentare europene. Pentru că nu putem să ne concentrăm numai pe libera circulație după cum spuneam, trebuie să stimulăm spiritul cetățeniei europene și prin vot în uh, alegerile locale, parlamentare, europene. Vom depune așadar o serie întreagă de amendamente cu, ce, cu privire la drepturile cetățenilor Cetățenii europeni trebuie să fie conștienți de faptul că au dreptul să voteze sau să fie candidați și că au dreptul să fie protejați de misiunile diplomatice ale Uniunii Europene în state terțe. Și acesta este un drept al cetățenilor noștri, oriunde uh, s-ar duce cetățenii europeni, cet aceștia trebuie să fie protejați de către ambasadele și reprezentanțele Uniunii Europene din afara Uniunii. Cred că, de asemenea, trebuie să discutăm rolul ombudsmanului, să, să conștientizăm, să ajutăm oamenii să conștientizeze importanța acestuia, același lucru fiind valabil de comis- pentru comisia noastră uh, cu privire la petiții. Nu cred că foarte mulți oameni știu uh, că noi jucăm un rol important în, în acest sens. Cred că Parlamentul European uh, lipsește puțin din acest document. Uh, sper să pot, putem rectifica asta la articolul 4. Apoi, măsurile din anexă sunt prevăzute. E bine, trebuie să adăugăm unele măsuri aici. Acestea sunt punctele principale asupra cărora vom face amendamente. Vă mulțumesc. Domnul Elmar. Doamnă președinte, mulțumesc. Mă gândeam la faptul că cetățenii europeni și contribuabilii europeni ar putea fi foarte interesați să știe că la Bruxelles uh, o sală întreagă de oameni foarte bine plătiți care discută uh, dacă ar trebui să avem un an european al cetățeanului sau un an european al cetățeniei. Cred că cetățenii care ar urmări această dezbatere s-ar gândi că banii lor sunt foarte bine cheltuiți. Aș vrea să fac referire la o dezbatere în Comisia pentru Ocupare, în care am discutat programe diferite, cum ar fi Anul European al Îmbătrânirii Active sau Pașaportul de Competențe European. Și ceea ce am spus în această comisie a fost că aceste lucruri minunate ne ocupă mințile uh, în calitate de uh, deputați, discutăm foarte mult despre ele, însă am spus eu, nici unii dintre cetățenii din statele membre nu au auzit de ele, nu au beneficiat de ele și, în principiu, nu prea le-a păsat de ele. Nu cred că până astăzi auzisem de anul european al cetățeanului sau al cetățeniei. Și aș putea face un mic pariu că după ce anul se va fi terminat și ne vom uita în urmă, uh, niciun cetățean nu va fi auzit despre acest an, nu va fi beneficiat de pe urma acestei, acestui program. Un antevorbitor a vorbit despre criza democrației în Uniunea Europeană. Dacă discutăm care sunt drepturile acordate de cetățenie, s-ar putea să luăm în considerare dreptul la vot. Și sub acest titlu s-ar putea să ne gândim că cel puțin două state membre, la ora actuală, au șef de guvern impuși de către Bruxelles. Șef de guvern care nu au fost aleși. Iar în cazul Greciei, toate sondajele arată că în alegeri cetățenii vor vota pe cu totul altcineva. Deci discutăm despre anul uh, cetățeniei, anul european al cetățeniei, dar nu le permitem cetățenilor să-și voteze conducătorii. Uh, dacă am avea alături de noi uh, persoane din stradă, din Atena, vor vorbi, vor vorbi și despre dreptul la muncă, dreptul la un salariu decent. Avem o situație extraordinară. Europa se confruntă cu o criză foarte gravă, o serie de state membre sunt, uh, sunt în situații foarte dificile, iar noi discutăm despre noțiuni și concepte ezoterice cu privire la, cetăț- la cetățenie care sunt absolut irelevante pentru cei care ard steagul german pe străzile Atenei. Dar ce este cetățenia? Eu reprezint 4, ceva uh, milioane de persoane din Regatul Unit și dacă i-aș întreba unde sunt ei cetățeni, unii ar spune Anglia, unii ar spune Regatul Unit, unii ar spune Marea Britanie. Poate 1 la 100 ar spune că sunt cetățeni ai Uniunii Europene pur și simplu nu este un concept care înseamnă ceva pentru ei. Deci noi putem să stăm aici, să facem programe și să facem planuri și da, putem să ne ocupăm timpul cu asta și să fim mândri de ce facem, însă pe mine mă îngrijorează că nu facem nimic pentru cetățenii a căror viață putem să o afectăm și cred că am putea să folosim mai bine banii și timpul lor. Domnul Hefner. Yes, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul a cerut acest an al cetățenilor și cred că ar trebui să fim foarte recunoscători pentru propunerea Comisiei. În același timp însă ne dăm seama că dacă nu facem mai mult decât ce scrie în propunerea respectivă, atunci Uh, nu vom profita de o șansă extraordinară pe care o avem acum. Dacă îmi permiteți, voi vorbi germană. Um, wenn wir tatsächlich ein de... Dacă vrem într-adevăr să avem un da din partea cetățenilor și dacă nu vrem să continuăm ca de obicei, atunci acest an trebuie să fie uh, mai mult decât a explica cetățenilor cât de minunată este Uniunea Europeană, cum funcționează și ce drepte au. Bineînțeles că acest lucru este important și este bine acoperit de propunerea Comisiei. Însă ceea ce aș dori eu să aduc în discuție este dacă anul european al cetățeanului nu ar trebui să fie un an în care cetățenii europeni să vadă că sunt luați în serios, că sunt puși în centrul um, acestei Europe, că nu este vorba numai despre o comunicare unilaterală din partea instituțiilor către cetățeni, ci că ar putea fi posibil uh, să, pentru cetățeni să poată prezenta care sunt așteptările lor de la Uniunea Europeană. Deci, practic, posibilitatea de a lua în serios participarea cetățenilor, mai în serios decât o facem până acum și poate că ar trebui să facem propuneri în acest sens. Un element ar fi că în 2013 va uh, intra în vigoare pe bună dreptate cet, uh, inițiativa cetățenească europeană. Ea va începe în aprilie anul acesta, dar până să fie duse până la capăt astfel de inițiative, să fie sprijinite, să fie verificate semnăturile și să fie dezbătute, e bine, se va ajunge la sfârșitul lui 2012, începutul lui 2013 și cred că ar fi bine dacă în acest an al cetățeanului ne-am gândit să um, consolidăm poziția cetățenilor, să îi încurajăm să utilizeze acest instrument despre care ei nu știu. De asemenea, aș propune să folosesc acest an pentru a începe un dialog cu cetățenii, pentru a afla ce așteptări au ei de la Uniunea Europeană și eventual să numim un reprezentant permanent al uh, Uniunii Europene pentru participarea cetățenilor. Am vrut să lansez această idee pentru a fi dezbătute în această comisie Uh, care are acest rol în, uh, în Parlamentul European și care ar putea să introducă acest element în acest raport. Mulțumesc. Uh, Mr. Ia. Ia, vielen Dank, Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a completa sau îl contrazice pe colegul meu, aș dori și eu să spun ceva la acest subiect. Eu sunt pentru acest proiect. Putem să formulăm și altfel. Bineînțeles că există deficite uh, și uneori în politică trebuie să arăți leadership. Iar Uniunea Europeană, dacă vreți, este un rezultat direct al celui de-al doilea război mondial. Ne-a adus pace în Europa, ne-a ajutat să eliminăm cortina de fier. Eu aici fiind uh, am beneficiat de pe urma acestui lucru. Fără Uniunea Europeană n-ar fi existat uh, nici uh, reunificarea Germaniei. Dar unde este deficitul? de, uh, deficitul. Deciziile politice importante pe care le-au făcut elitele politice și au, fă, au făcut bine, e bine, trebuie să fie integrate uh, și să fie asimilate de către cetățeni. Și avem această contradicție. Cetățeanul care critică Uniunea Europeană și o critică dur, dacă îl iei deoparte și îl întrebi, e bine, și spui, închipuieți că n-ar exista Uniunea Europeană. Închipuieți că uh, la o, ar trebui uh, la o jumătate de oră de drum, uh, ar trebui iarăși să treci printr-un control de graniță, să stai trei ore la coadă și așa mai departe. Când mergeai din Republica Democrată Germană înspre Cehia, nu aveai drepte, drepturi la graniță, erai la uh, cheremul grănicerilor. E bine, și cred că cetățenii europeni ar trebui să înțeleagă asta, pentru că avem nevoie de asta. Sau să o spunem altfel, primul pas a fost bun, a fost un pas făcut de către elitele politice uh, europene, a fost dus la sfârșit de către aceste elite, dar acum trebuie să reușim să facem ca cetățenii să asimileze acest proiect. Pentru că dacă nu reușim asta, Uniunea Europeană va eșua. De aceea este atât de important să includem pe cetățeni, să le explicăm despre ce este vorba, pentru că pur și simplu avem nevoie de asta. Asta a fost o remarcă preliminară cu privire la faptul, la necesitatea anului uh, european al cetățeanului. Pur și simplu, avem terenul necesar la cetățeni, dar trebuie să îl dezvoltăm. Iar dacă în Grecia uh, oamenii protestează, protestează pentru că se așteaptă la ajutor de la Uniunea Europeană, pentru că se, așteaptă se, se simt neînțeleși, Uh, de către Uniunea Europeană. Și oamenii nu așteaptă, de fapt, ajutor pur și simplu, ci ajutor pentru a se ajuta singuri. Asta am vrut să subliniez. În ceea ce privește raportul, îl vom uh, analiza și noi cu atenție. Pe mine mă interesează cetățenia Uniunii Europene. Sunt pentru uh, existența unor anumite drepturi, dar nu trebuie să uităm și datoriile, pentru că un cetățean european nu are numai uh, drepturi, ci și obligații și sprijin și ideea uh, integrării imigranților. Este ceva ceea ce au făcut multe state membre și Germania. Trebuie pur și simplu să acceptăm anumite adevăruri, iar uh, colegul Salavracos uh, a spus că asta va însemna că uh, avem nevoie de imigrație în Uniunea Europeană, având în vedere schimbările demografice. Oamenii vor vrea să vină în Uniunea Europeană, dar va trebui uh, și noi să facem eforturi pentru a-i integra. Vă mulțumesc. Non c'è nessun altro intervento, come mi sembra, nessuna osservazione. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, doresc să dau cuvântul domnului Salavracos ca să tragă el concluzii. Mulțumesc. Mă bucur că proiectul meu interesează pe multă lume. Vreau să vă spun că vorbim despre economie mult astăzi, dar când eram student, profesorii îmi spuneau ce este economia. Economia înseamnă așteptări ce este politica? Așteptări. Ce este viața în general? O serie de așteptări. Nu e vorba de e, nevoi, ci de așteptări. Dacă ați citit pe aripile vântului, vă aduceți aminte că se termină cu fraza mâine e o altă zi. E vorba de speranță, de așteptări. Ei bine, aceste așteptări nu trebuie să îi văduvim pe cetățenii noștri de posibilitatea de a aștepta, de a spera. Trebuie să fim conștienți că nu putem să răspundem tuturor acestor așteptări. Știu asta, dar trebuie să măcar să încercăm, să le arătăm că încercăm să facem. Și sunt de acord și cu ce a spus domnul Elmer. E vorba de neliniști care uh, izvorăz dintr-o anumită neliniște legitimă, dar uh, asta nu înseamnă că trebuie să împiedicăm pe oameni să viseze. Uh, dar nu trebuie, deci, cum am spus, să împiedicăm pe oameni să spere. Când vine vorba de cetățenie, uh, am uh, văzut că va trebui să încercăm să modificăm lucrurile în ceea ce privește împărțirea prezenței acestor imigranți. E vorba de un echilibru, lucrurile nu sunt albe sau negre. Nu numai avizul um, de față este preocupat acest lucru, ci e vorba de faptul că în curând va trebui să reacționăm la aceste noi situații care vor apărea în realitate. Cum a spus colegul uh, britanic, sau când englezii, de fapt, spun că uh, forța, forța te face să te supui, eu nu cred că asta trebuie făcut. Mulțumesc. Ricordando ancora ai colleghi il termine per la presentazione per gli emendamenti. Mulțumim raportorului din Umbria, mulțumim domnule Salavraco și aș dori să vă amintesc din nou că trebuie să vă depuneți amendamentele la timp. Acum doresc să trec la următorul punct pe ordinea de zi. 26 de petiții prezentate de către cetățeni din campania cu privire la problema um, deșeurilor din zonă. Comisia noastră s-a ocupat de această problemă încă din decembrie 2009, deci de ceva vreme. și am uh, primit aici mulți petenți, petiționari din uh, campania, mulți cetățeni italieni. Am urmărit uh, felul în care a evoluat situația în campania și în cele din urmă am aprobat un sistem de deversare a deșeurilor care a fost trimis spre aprobare comisiei. Acum dorim să analizăm felul în care acest plan poate fi pus în aplicare. Uh, cetățenii din zonă încă au um, observații legate de această chestiune cu privire la legitimitatea acestui plan conform legilor europene. De asemenea, ei vor să ne vorbească și despre posibilitățile de punere în aplicare a acestui plan după cum este el propus și dacă este consecvent cu stipulările Comisiei Europene. Comisia Europeană nu a lăsat garda jos. Planul a fost aprobat și acum 10 zile reprezentanții au fost în campania pentru a verifica felul în care planul este pus în aplicare. Deci, Am uh, apelat din nou la autoritățile competente și am încercat să analizăm felul în care cetățenii pot să afle ce se întâmplă de fapt. Să afle dacă situația s-a schimbat într-adevăr. Administratorii, reprezentanții administrației locale sunt aici de față și toți vor putea lua cuvântul pentru a face observații. Ați primit cu toții copii ale acestor observații, ale observațiilor care au fost făcute săptămâna trecută de către coordonatorul regional pentru deversarea deșeurilor în campania, de asemenea și de către reprezentanții unui comitet cetățenesc din zona acera. De asemenea, vom primi și observațiile uh, viceprimarului Tomaso din Napoli, care le-a trimis. Nu poate să fie alături de noi după masa asta. De asemenea, Santa Croce, coordonatorul uh, pentru deversarea deșeurilor în campania, va lua primul cuvântul. Trebuie să recunosc că mă simt foarte emoționat să fiu aici, în această sală, domnul președinte, după doi ani, ca să vă pot spune despre eforturile pe care le-am făcut. Cel mai uh, important lucru pe care l-am făcut a fost aprobarea planului de deversare a deșeurilor, planului regional de deversare a deșeurilor. Acesta este analizat și evaluat acum de către Consiliu și a fost adoptat de către autoritățile municipale. În regiunea noastră, administrația s gestiunea s-a făcut de către comisari locali. Această etapă a fost închisă în momentul de față și a fost uh, aprobat un plan special de deversare de către Consiliul Regional Campania. după cum sunteți uh, și dumneavoastră aici uh, conștienți. Cred că um, este foarte important să subliniem faptul că procedurile desfășurate și adoptate în cursul uh, acestui plan se aliniază cu legile și regulamentele Uniunii Europene. De asemenea, am aprobat un plan pentru uh, curățarea multor uh, uh gropi de gunoi din zona Campania. Unul dintre elementele esențiale ale acestui plan, destul de complex de altfel, este faptul că am fost foarte atenți la informarea publică. Am ținut cont de obiectivele strategice de mediu, și asta înainte de a adopta toate detaliile planului. Ne-am confruntat cu grupurile, cu toate grupurile sociale, inclusiv uh, cu reprezentanții lobby-ului pentru mediu. Sperăm astfel că putem să ne coordonăm cu alte planuri regionale după aprobarea acestui plan, l-am publicat pentru ca el să poată fi analizat de către cetățenii noștri. Le-am acordat uh, destul timp uh, celor care au dorit să intervină cu observații. Am um, analizat reacțiile pe care le-am primit, am analizat, am luat în considerare toate problemele de mediu și, după cum am spus, observațiile primite de la cetățeni. Pe baza eforturilor noastre, am primit și avizul autorităților competente în domeniu. După cum am spus, și autoritățile locale Uh, Consiliul Regional și-a dat uh, avizul și a aprobat acest plan. În regiunea noastră există o direcție responsabilă pentru planificare și de la aceasta am dus planul la Consiliul Regional, dar au existat și consultări formale cu um, autoritățile provinciale pentru a putea analiza în detaliu ce acțiuni este nevoie să luăm pentru uh, pentru locații, pentru amplasarea Uh, siturilor, pentru amplasarea instalațiilor, desigur am analizat și problema fondurilor. Guvernul Italiei, după cum știți, uh, nu dispune de fonduri pentru a ajuta fiecare regiune în parte. Știți că um, DG Regio de la Comisie a spus că um, acest lucru nu poate fi verificat, dar uh, au existat fonduri alocate pentru separarea deșeurilor și pentru purificarea acestor situri. Um, în cazul nostru este vorba în special de deșeuri urbane. Acestea au avut un impact negativ asupra zonei din cauza planificării incorrecte. Deci, planurile de deversare a deșeurilor urbane prevăd incinerarea deșeurilor pentru a produce energie. Aceste planuri există deja. De asemenea, evaluăm uh, uh posibilitatea de a colecta deșeuri organice și există planuri în acest sens. Desigur, din cauza procedurilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, um, nu dispunem de fonduri comunitare, dar avem uh, două planuri care sunt pune, puse în aplicare în două locuri, în două localități. Aceste lucruri, uh, aceste progrese uh, le-am făcut de câteva luni deja. Avem aici reprezentanți ai um, din Salerno care pot să facă mai multe observații în acest sens. După cum știți, în regiunea Campania există deja o instalație de incinerare în Acera. Comisia a trimis un inspector la această instalație pentru a monitoriza și pentru a verifica sistemul implementat. Puteți să intrați, dacă știți italiană, pe site-ul de mediu din Acere și veți, veți vedea acolo că emisiile în atmosferă au fost măsurate și informațiile sunt actualizate în fiecare zi și le puteți vedea chiar pe cele de ieri. Cu privire la procesarea deșeurilor pentru producerea de energie, Salerno este o, o regiune în care este un loc în care există um, experimente în acest sens. În calitatea mea de comisar, uh, vă pot spune că proiectul de la Salerno, care a fost scos la licitație publică, nu are cea mai bună tehnologie pentru controlarea emisiilor în atmosferă. Analizând în continuare acest plan, putem să observăm o altă trăsătură importantă – Pe lângă aceste instalații pe care le-am pomenit deja, se va construi o instalație de compostare pentru gestiunea deșeurilor organice. De asemenea, tot, de asemenea la, la Salerno. Aceasta se va baza pe digestia anaerobă. În momentul de față există 5 locuri și probabil le-ați vizitat și dumneavoastră în 2010 când a avut loc inspecția. Deci, dacă această instalație va fi construită și va fi funcțională, va vom putea să stabilizăm colectarea de deșeuri organice și vom putea produce energie pe baza acestora. După cum am spus înainte, fondurile există pentru o a doua rundă de colectări în municipii și avem un acord cu um, autoritățile de mediu din Campania și cu un consorțiu privat. Acest consorțiu um, este, este înființat de industria ambalajelor și după cum am spus, acest lucru este în coordonare cu autoritățile de mediu din campania. După cum am spus mai devreme, am început deja de ceva vreme programul de colectare uh, separată a deșeurilor. Dorim să facem acest lucru în fiecare municipiu. Există un plan regional și acesta este și acesta încurajează colectarea separată a deșeurilor. Deci, am elaborat programe pentru a ajuta municipiile în eforturile lor de a stabili planuri pentru colectarea, colectarea separată a deșeurilor. Unele municipii încă nu au astfel de planuri, De asemenea, am elaborat un plan pentru a reduce cantitatea de deșeuri deversate, folosindu-ne de resurse de la resurse locale. Vor fi cheltuiți 6 milioane de euro în provincia Campania pentru a încerca să reducem numărul, uh, cantitatea de uh, deșeuri deversate. Vom încerca să creștem uh, gradul de compostare a deșeurilor menajere din zonele rurale. De asemenea, dorim să uh, introducem cursuri la, în școli uh, în acest sens pentru a încerca să stimulăm uh, cetățenii pentru că ei doresc și este în interesul lor să se asigure că apa pe care o beau nu este poluată. Deci, Industria de distribuire a apei s-a implicat și ea. Chiar industria de, de producție apei îmbuteliate, apei minerale îmbuteliate și acest lucru ar putea fi atrăgător pentru cetățenii noștri. Ideea de bază este evitarea consumului de apă îmbuteliată pentru a reduce, desigur, cantitatea de, de sticle aruncate. Deci, cred că am reușit să vă, răspund, să vă răspund măcar în parte și să răspund petițiilor discutate acasă. Cred că este important să știți că au fost luate măsuri clare de către autorități și de către prefecturi și de către poliția locală. În Italia, ei sunt cei care uh, sunt abilitați să coordoneze forțele de ordine la nivel provincial. Mai ales în Napoli și în Caserta, avem o problemă foarte mare de, cu um, deșeurile care sunt lăsate efectiv pe marginea drumului. În aceste zone am creat um, um, acorduri cu poliția locală, cu autoritățile financiare și Astfel sperăm să putem uh, crește gradul de monitorizare a deșeurilor care sunt lăsate, care sunt aruncate pe marginea drumului. câțiva dintre petiționari s-au concentrat în mod deosebit asupra gropilor de gunoi, uh, care deja sunt pline de, de gunoaie care uh, provin, de exemplu, de la mașinile vechi. Am înființat astfel un sistem asemănător cu cel folosit pentru deșeurile electrice și electronice. Adică, birouri care se ocupă cu înlocuirea anvelopelor vechi cu cele noi să se ocupe și cu uh, deversarea, pentru că felul în care se desfășurau lucrurile până acum nu era deloc, deloc satisfăcător. Consider că mai mult sau mai puțin am reușit să parcurg tot ce voiam să menționez. în legătură cu ce a spus uh, colegul meu. E bine, pe 15 februarie noi am participat la o ședință în cursul căreia am uh, schimbat informații și rapoarte și următoarea, se va desfășura, următoarea ședință se va desfășura pe 15 aprilie și vom reuși după aceea să vă facem o actualizare a acțiunilor pe care, am, pe care le-am desfășurat și autoritățile de mediu au subliniat importanța transparenței. mai ales atunci când este vorba despre relația noastră cu cetățenii și cu Comisia Europeană. Desigur, acest lucru nu se aplică doar regiunii Campania, și tuturor autorităților locale din toate municipiile. Dacă există întrebări precise, vă rog frumos, mulțumesc foarte mult. Președinta, acum voi trece mai departe și voi da cuvântul reprezentantului din provincia Benevento. De delineare, quali sunt? Mulțumesc. N-am mult timp la dispoziție și o să încerc să vă prezint diferitele metode de lucru pe care noi le-am abordat uh, în ultimii ani, din păcate, suntem încă în situație de urgență. Și totuși continuăm eforturile în condiții dificile. Astăzi uh, suntem, deci, într-o stare foarte, foarte gravă, ca și alte provincii. S-au făcut progrese, dar mai rămân multe lucruri de rezolvat, multe lucruri Uh, uh, care ne împiedică să continuăm așa cum trebuie. Lucruri legate de calendarul de activități și în ceea ce privește aceste um, obiective pe care le-am propus, nu știm de câteva luni încoace dacă se va păstra decupajul sau harta administrativă în continuare. Uh, nu știm dacă aceste provincii italiene vor supraviețui. Sunt lucruri demne de luat în cont, pentru că eu vin aici și pot să vă vorbesc despre lucruri uh, și de programarea activităților, însă nu știm dacă vom supraviețui. În orice caz, când vine vorba de această programare de activităților, din punct de vedere administrativ, există riscuri. Riscuri uh, care fac că s-ar putea să nu rezolvăm ceea ce avem de făcut. Provincia uh, Benedetto are 300.000 de locuitori. Rezultatele colectării eh, diferențiate separate sunt după cum urmează. În 2010 se ridica această colectare la 40%. În 2011 încă nu avem date precise, dar cred că ne situăm undeva la peste 50%, 55% și pe tot cuprinsul țării, în mod normal, limita este de 50% din punct de vedere legal. Iată cifrele pe care le avem și deci 65% ceea ce se preconizează în Italia pe plan național pe 2012, această cifră se pare că va fi atinsă. Am constatat o reducere drastică a cantității de deșeuri în gropile de gunoi. Voi reveni la acest subiect. Din 2009 până încoace s-au redus deci foarte mult aceste deșeuri și asta mulțumită unei planificări activităților. S-au ridicat uh, multe semne de întrebare legate de, de, de inițiativele luate, însă putem să spunem că dacă este să facem un uh, bilanț, e bine, și dacă este să ne uităm uh, la, la metoda privilegiată și anume deschiderea unor noi gropi de gunoi și a unor noi incineratoare, incineratoare în, acest, în, în aceste cazuri mai rămâne încă de văzut ce se va întâmpla. În orice caz, noi credem că inițiativele care au fost luate până acum pot să devină emblematice. Noi am fost totuși criticați atunci când uh, spuneam că este posibil ca uh, groapa de gunoi uh, de la Sarcangelo să rămână și unica din provincia noastră. Și putem să spunem că astăzi uh, ni s-a dat dreptate, pentru că anumite gropi de gunoi ilegale au fost sigilate sau închise prin lege. Mă refeream aici de o groapă de gunoi care era situată pe un teren supus alunecărilor de teren. Ei bine, putem să spunem că de un an de zile nu mai avem niciun fel de groapă de gunoi. Dar nu ne-am găsit uh, într-o situație de urgență, n-am avut probleme, nu s-a oprit producția, nu s-a întâmplat nimic. Și mâine, data de mâine, 28, uh, este o dată istorică pentru că sperăm că justiția ne va da dreptate. Probleme financiare, probleme structurale, acestea nu ne-au împiedicat să securizăm uh, aceste, aceste lucrări și asta în ciuda faptului că n-am mai avut, uh, uh, să zicem, uh, director uh, de asemenea, am întreprins uh, control în ceea ce privește calitatea, calitatea apei din apropierea acestei gropi de gunoi. Agenția de profil din, provinci, din uh, provincia noastră a făcut și ea controle în acest sens. Mă refer la agenția uh, care Um, verifică starea acestor colegi noi, ne dă asigurări că nu s-a întâmplat nimic grav. Situația asta înseamnă că avem un echilibru și ecologic și economic. Pentru că, până la urmă, cetățenii noștri sunt cei care profită de pe urma acestei situații. Într-adevăr, există o serie de eh, divergențe în ceea ce privește planificarea lucrărilor, a colectei, în ultimele săptămâni am întâlnit diferiți consilieri municipali, divergențele într-adevăr au existat, însă cred că ne descurcăm bine. Vreau să vă spun că uh, toate acestea nu ne-au costat mare lucru la nivelul provinciei, pentru că am folosit bani uh, care proveneau din fonduri naționale. În momentul în care fiecare persoană cumpără un produs care este ambalat și ambalajul respectiv poate fi reciclat, ă, asta nu înseamnă aproape deloc subvenții publice. S-ar putea însă ca impactul social să fie foarte mare. O centrală cu 126 de locuri de muncă este ceva ă, important să nu uităm contextul uh, nostru uh, din provincia noastră. Vreau să vă vorbesc despre licitațiile publice care au fost lansate uh, în regiunea noastră. S-au ridicat la câteva zeci de milioane de euro. Este vorba de un dosar care nu știm cum uh, se va rezolva din cauza climatului politic. În ceea ce privește acest apel de oferte, s-a prevăzut eliminarea celor 126 de posturi din centrala respectivă. Și dacă procesul va fi rediscutat, mm, va fi foarte greu să se găsească un nou loc de muncă pentru persoanele care ocupau aceste 126 de posturi. Eh, apoi, eh, partea ecologică, de mediu. Avem eh, în regulamentul nostru o serie de prevederi și mai ales obligații legale în ceea ce privește asanarea fostelor gropi de gunoi și obligații legale în acest sens. A face acest lucru, a sana, a curăța aceste locuri sau situri, înseamnă zeci și zeci de milioane de euro, deci a securiza uh, terenurile respective. Prin decret nu ni s-a transmis încă uh, uh, acest lucru, dar știm clar că acest lucru va avea un impact asupra finanțelor provinciei noastre. Putem să ne scurcăm cumva, din punct de vedere fiscal, uh, Uh, însă asta va afecta cumva populația, deoarece s-ar putea să crească impozitele și atunci uh, știm bine că în condiții de criză economică familiile din regiunea noastră vor avea de suferit. Așa că uh, vreau să vă spun că, în general, aici se vorbim despre dosare foarte sensibile. Mă refer aici la deșeuri speciale care de fapt reprezintă mai bine de o treime din deșeurile mm, produse pe teritoriu și care pot să fie și un potențial, o potențială sursă de câștig. Încercăm să rezolvăm lucrurile pe plan național pentru că avem un consorțiu de 15 operatori în această filie, filieră. E vorba de planificarea colectării deșeurilor speciale, inclusiv a celor inerte, numite inerte, și în acest sens ne dorim uh, proceduri și licitații de oferte publice verzi sau ecologice. Dorim o trasabilitate a acestor deșeuri și sperăm că toate aceste lucruri vor fi reflectate în uh, colecta și trierea deșeurilor așa cum se va face ea pe viitor. Iar uh, aici uh, ne putem inspira din modelul uh, colectării deșeurilor electrice, electronice și ne vom inspira și din experiențele altor regiuni și provincii. Iată contextul în care noi acționăm și în care încercăm să fructificăm experiențele existente. În sfârșit, o etapă foarte importantă, demnă de uh, menționat, e vorba de definirea uh, Uh, unor noi terenuri și situri care să ne permită să atingem obiectivele noastre. Noi ne dorim, până la urmă, uh, un uh, ciclu de colectare a deșeurilor uh, diferit de cel de până acum, iar asta presupune reconvertirea, reconversia sitului de la Casa Lunii. 56 de posturi de, uh, au fost transferate în acest sens și asta pentru a menține eh, ciclul de producție. Deci avem o reconversie și în, peste câteva săptămâni pot să vă spun că vom vedea și rezultatele acțiunilor legate de biostabilizare. Produsele finite vor fi astfel îmbunătățite și cantitatea de deșeuri finală va fi redusă. Eh, oricum, uh, groapa de gunoi de la Sarcantangelo a fost, după cum am spus, sigilată, închisă și, în consecință, celelalte gropi de gunoi uh, nu mai pot să mai primească uh, cantitățile de deșeuri și de asemenea, aș dori să vă reamintesc acordul pe care l-am încheiat cu un anumit concern în ceea ce privește uh, noi instalații de incinerare anaerobice, de fapt nu de incinerare, ci de compost anaerobe, care sunt preconizate. Iar acest acord, prin acest acord, instalațiile noastre vor, uh, vor fi, de fapt, în număr, în număr mai mare și bineînțeles că vom, ne vom concentra și pe produsele agricole. Ehm, ne dorim, deci, ca primele astfel de situri să fie date în folosință cât mai curând posibil. În orice caz, vreau să subliniez că, în ciuda celor 10 milioane de euro care au fost alocat pentru a crea aceste noi instalații, și pentru noi, Campania și Benevento, în ciuda acestei uh, situații și în ciuda acestei uh, finanțări, lucrurile nu s-au petrecut așa cum uh, am dorit pentru că am cerut băncilor să ne susțină pentru a putea să anticipăm situația deschiderii de noi instalații. Însă, în ciuda faptului că am dat asigurări că instalațiile sunt funcționale, nicio bancă nu a dorit să, să ne dea creditele respective. Asta trebuie să fie precizat aici. În sfârșit, în concluzie, vreau să vă spun că peste câteva săptămâni o să punem pe picioare un program de reducere a deșeurilor la sursă. 50.000 de euro vor fi uh, cheltuiți în acest sens și asta se referă la ce a spus doctor, uh, profesorul uh, Santa Croce. Și noi ne dorim ca uh, aceste deșeuri până la urmă să reprezinte un efect de pârghie și să dublăm investițiile în acest sens pentru a răspunde obiectivelor noastre în materie de deșeuri și în materie de reciclare prin intermediul instalații noi care vor putea fi verificate, controlate, inspectate, dar avem aici până la urmă un plan la scară provinciei, un plan industrial care presupune o serie de instalații tehnice pe care încă uh, mai trebuie să lucrăm. Trebuie să fim uh, prudenți, dar să nu ne pierdem uh, încrederea și să avem inovații. Mulțumesc foarte mult! Sì, grazie, Mulțumim. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru oportunitatea de, va, de a vă spune ceea ce am făcut noi în uh, regiunea Avelino împreună cu uh, Campania și alte provincii din Campania. 2011 și 2012 sunt anii cei mai importanti după uh, ani întregi în care am avut uh, probleme foarte mari cu deșeurile în Campania. Avalino este o provincie afectată de multe din problemele menționate. În ultimii doi ani am um, creat o companie de uh, gestionare de deșeurilor uh, în 1 ianuarie 2010. Este responsabilă cu uh, gestiunea deșeurilor, dar și cu selectarea uh, sau cu colectarea selectivă a aceste a deșeurilor. 35% dintre deșeuri sunt colectate astfel. Pot să vă dau câteva cifre uh, pe rezultate pe care le-am obținut. Așadar, colectarea selectivă a deșeurilor, care după părerea noastră este foarte importantă, provincia Avellino 48,8% în 2009. Și nu este vorba numai de micile municipalități din uh, provincia noastră, este vorba și de ma marile orașe, unde aproximativ 60% s au obținut. Iar în 2010 procentajul a crescut și datorită contribuției uh, orașului uh, cel mai mare, care a ajuns la 62%. Nu avem încă cifrele finale pentru acest an, dar am ajuns la un procentaj de peste 50% și 69 din municipalitățile din uh, provincia noastră au uh, atins standardul minim. Unele dintre ele au trecut chiar la 60% din deșeuri colectate în mod selectiv. Mediul în ceea ce privește mediul, compania uh, Avelino va uh, elabora uh, un sistem de colectare de la casă la casă, dar acesta este, aici este vorba numai de o cantitate mică de gunoi, um, de deșeuri. Se pune problema și a unor sancțiuni, însă, în ceea ce privește eliminarea deșeurilor, costurile au crescut. Apoi, în ceea ce privește depozitele de deșeuri, avem trei în Avelino. Una, la ora actuală, doar uh, planificată, deocamdată nu este implementată, dar încă două care există. Breto a fost uh, subiectul unei petiții un decret din 2008 devenit legea 123 din 2008 și legea 1 din 2011 prevăd faptul că, prevede faptul că acest uh, depozit va fi anulat, respectiv că localizarea sa uh, va fi probabil alta. Există un petiționar care a depus o petiție cu privire la o altă, la un alt depozit de deșeuri. Iar legea 87 din 2005 prevedea închiderea acestei, acestui depozit de deșeuri, care va fi și uh, decizie care va fi și implementată. Ministerul de Mediu a trecut uh, în sfârșit la etapa de a finanța închiderea acestor depozite de deșeuri. Au cheltuit 6 milioane de euro în acest sens. Iar uh, măsurile necesare, uh, conform articolului 244 din legea 54, sunt în sfârșit implementate. În ceea ce privește depozitul de deșeuri Saveliano, a avut loc o reducere de 50 de mii de de la 50 de mii de tone la aproximativ 30 de mii de tone în 2009, deci o reducere a deșeurilor uh, duse acolo. În 2010 a scăzut până la aproximativ 10.000 de tone. În 2011 doar 68 de tone de deșeuri au fost duse în acest depozit de deșeuri. Uh, noi, la nivel local, monitorizăm cu atenție ce se întâmplă și ne-am dat seama, am putut constata că a existat o reducere uh, considerabilă a uh, deșeurilor în Avalino. Am îmbunătățit în mod semnificativ uh, colectarea selectivă și facem eforturi înspre autosuficiență încer- încercând să gestionăm singur eliminarea deșeurilor și încercând să eliminăm uh, transporturile pe distanță mare. Avem o companie de mediu publică De asemenea, în comuna noastră facem și noi uh, verificări și monitorizare a, modului în care, a modului în care sunt eliminate deșeurile. Provincia este responsabilă pentru întreg ciclul deșeurilor pe teritoriul său. Avem 14.000 de așa numite eco-bales în Avalino, aproximativ 25.000 de tone am redus această cifră la aproximativ 10.000 și facem eforturi uh, pentru eliminarea finală în incineratoare. Am obținut un lucru foarte important în 2011 și anume au existat două instalații integrate Montela pentru colectarea selectivă a deșeurilor, iar și aceasta a intrat în vigoare în 22 decembrie și uh, instalația, o altă instalație uh, care, a, care a început activitatea având toate permisele în decembrie mă scuzați, au fost autorizate și își vor uh, începe în curând activitatea. În urma publicării planului nostru regional, și a, tot, a publicării a acțiunilor noastre în regiune, avem și un document care se referă la uh, modul în care tratăm deșeurile. Iar după ce va fi uh, fost uh, făcut studiul de impact, vom analiza rezultatele acestuia. Aș dori să subliniez că am investit aproximativ 7 milioane de euro din fonduri proprii pentru a aborda o serie întreagă de aspecte critice ale crizei referitoare la deșeuri. Și, bineînțeles, uh, compania publică are nevoie și aceasta de resurse. Depunem eforturi mari pentru a rezolva problemele pe care le avem și facem asta în coordonare cu alte regiuni și provincii. După cum s-a mai spus, este important ca fondurile blocate acum, în urma procedurii de încălcare, să fie deblocate astfel încât noi să putem să ne continuăm munca. Planul industrial conform căruia uh, avem un obiectiv de 65% de selectare colectivă. După cum spuneam, am, uh, am pus în practică un sistem de colectare de la casă la casă. Ei bine, vom continua și vom, uh, avem ca obiectiv să ajungem la 70%. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, reprezentantul regiunii Salerno. Bună ziua tuturor! Bun venit tuturor. Eu uh, intervin în numele, ca reprezentant al, uh, Sale, al provinciei Salerno, colegul meu care nu a putut uh, veni, uh, uh, transmite uh, sincere salutări Comisiei pentru Petiții. Vă voi prezenta situația uh, provinciei Salerno, cea mai mare, a doua cea mai mare camărime din uh, campania, 2,5 uh, milioane de locuitori, o serie întreagă de municipalități. Și este una dintre uh, cele mai eficiente în ceea ce privește selectarea colectivă. În 2010 aveam deva, deja 56%, în 2011 vom fi ajuns probabil la 60%, sperăm să ajungem la 65% în, două, cu, în anul următor. Există în, uh, în zona noastră regiuni în criză, dar și regiuni de excelență. O regiune trebuie să fie analizată în ansamblul său, iar problemele trebuie abordate pe măsură ce ele apar chiar și atunci când lucrurile merg bine, cum este cazul uh, Salerno. Trecând la petiții. Petiția Censo Marne. Am răspuns la aceasta 26 pe 2007, depusă de Monica Sedi, Este vorba de depozitul de deșeuri de la Masere. Suntem mulțumiți de faptul că în provincia Salerno ne-am angajat să rezolvăm problemele și să eliminăm uh, depozitul de deșeuri la maser, de la masere. În 2010 am uh, adoptat o lege al cărui prim articol prevede că acest depozit de deșeuri va fi eliminat pentru că se află într-o zonă de interes natural și de importanță din punct de vedere al mediului. Um, trecem la o altă, la un alt depozit de deșeuri care este plin și care este monitorizat de către provincia noastră prin intermediul unei companii. O companie care monitorizează aspecte de sănătate publică și de uh, mediu. Uh, depozitul de deșeuri de la Maseria este uh, gestionat de către un consorțiu angajat de către uh, provincia Salerno, în mod special pentru acest lucru. Și, bineînțeles, uh, accentul se pune pe sănătate publică și mediu. În final, pot să vă asigur să asigur Comisia pentru Petiția Parlamentului European că noi și Consiliul Regional din Salerno am uh, adoptat planul de eliminare a deșeurilor. Este important să înțelegem că ceea ce am obținut este o schimbare de mentalitate, după cum a spus și reprezentantul provinciei Avalino. am reușit să schimbăm opiniile și atitudinile cetățenilor. Și încet, dar sigur, suntem siguri că vom ajunge să facem și noi colectare de la casă la casă, cum fac alții. Avem, am avut rezultate chiar uh, bune în unele Uh, comune se ajunge la 85%. Comunele care au început mai târziu au obținut și ele deja rezultate foarte bune. Deci eu sunt foarte încrezător. Pot spune că am făcut lucruri pozitive ceea ce este important și pentru imaginea regiunii noastre, pentru că este una dintre cele mai frumoase regiuni ale Italiei și a zonei mediterane. Știm că în trecut au existat uh, daune, um, daune mari, dar cred că acum avem, iată, avem planul de uh, gestionare a deșeurilor și sunt convins că în timp relativ scurt și cu ajutorul Comisiei Europene vom fi în poziția de a ne atinge obiectivele și să trecem peste această situație de urgență care ne-a dăunat foarte mult și a dăunat și acelor provincii care au făcut treabă bună în trecut. Ceea ce privește provincia Salerno, pot să vă spun că ultimii doi, că în următorii 2-3 ani vom fi autonomi și vom fi capabili să uh, gestionăm uh, conform standardelor europene deșeurile. Avem voința de a ne îmbunătăți uh, și de a face schimbări calitative și să respectăm standardele. Mulțumesc, doamnă președinte. Antevorbitorii mei au spus-o deja. Suntem în etapa de implementare la ora actuală. Planurile nu numai că au fost adoptate, dar sunt și pe cale să fie puse în practică. Iar acest lucru a fost posibil pentru că provinciile noastre au aceste planuri și au și planuri industriale gestionate de companii create de către cei responsabili pentru gestionarea deșeurilor, astfel încât să avem un sistem integrat. Încercăm să îmbunătățim și să facem ca implementarea planurilor noastre să fie mai rapidă avem la dispoziție tehnologia necesară, însă, în același timp, vrem să ne asigurăm că lucrurile se desfășoară rapid, astfel încât uh, populația să poată beneficia de pe urma unei bune gestiuni și a unei bune monitorizări. În ceea ce privește Salerno, selectarea, uh, colectarea selectivă funcționează bine, avem o medie uh, foarte ridicată, iar rezultatele uh, se prefigurează uh, foarte pozitive. Avem 110 municipalități și doar 16 dintre acestea nu au atins limita de 50%. Asta însă din motive ce țin de situația locală. Însă ce dorim noi este să intervenim în mod direct pentru a ne asigura că putem susține autoritățile locale pentru a dezvolta planuri mai bune în, pentru sistemul de uh, select, uh, colectare selectivă. S-au făcut o serie de studii pentru a ne asigura că putem îmbunătăți calitatea colectării, iar problema, totuși problema pe care o avem în continuare este cea a procesării deșeurilor care au fost uh, deja colectate fără să fi fost uh, colectate selectiv. Noi sperăm că un să putem crea un parteneriat public-privat pentru a putea elimina în sfârșit aceste deșeuri mai vechi. În ceea ce privește deșeurile organice, una dintre cele mai mari probleme în rândul populației noastre, ne concentrăm asupra procesării a 13.000 de uh, tone de deșeuri organice pe an. Nu este foarte mult față de cât este colectat. dar înseamnă că trebuie să implementăm planurile create pentru a evita transportul acestor deșeuri de la un sit la altul. La Salerno avem un sit care va avea o capacitate de 30.000 de tone pe an. Este într-o etapă avansată. În următoarele trei luni sperăm că vom reuși să atingem capacitatea maximă, astfel încât toată lumea să poată beneficia de pe urma acestui fapt. În ebole um, există o instalație de 59.000 de tone care lucrează pe sistemul uh, digestiei anaerobe este gestionată de un consorțiu treizeci de mii de tone vor fi uh, procesate în sudul provinciei noastre, unde este uh, cea de-a cincea, cel de-al cincelea sit care um, va procesa 30.000 de tone. Se va face o licitație, bineînțeles, pentru asta în următoarele zile. Asta este despre deșeurile organice. În ceea ce privește situl de la Salerno, în ultimele luni ale anului trecut, Ne îndreptam înspre finalizarea acestui, acestei instalații. S-a început licitația, însă prefectura din Milano a fost uh, îngrijorată cu privire la aspectele antimafia acestei licitații. Deci există o limitare a acestui contract de trei ani. Iar în timpul acestor trei ani sperăm că se va încheia perioada de tranziție, astfel încât la final să avem un plan final și o colectare selectivă adecvată. avem în vedere uh, reducerea mărimii depozitelor de deșeuri în urma colectării selective. Provincia Salernu este împărțită în patru zone principale ce corespund mai mult sau mai puțin consorțiilor regionale precedente care se ocupau de uh, de curățare a depozitelor de deșeuri. Timp de trei ani vor mai putea utiliza depozitele de deșeuri, însă nu va mai fi vorba de deșeuri organice. Instalația Bativalia va fi completată de o instalație de biostabilizare care va putea face și compostare a, deșe- a unor anumite tipuri de deșeuri. În urma acestei etape vom reuși să creăm un sistem care să fie mult mai util pentru populația noastră. A fost numit un comisar pentru uh, crearea acestui depozit de deșeuri. Suntem într-o etapă destul de avansată. Avem deja proiectul final și ar trebui să putem trece la etapa de licitație cât se poate de curând. Iar așa vom încheia ciclul deșeurilor și vom reuși să ne gestionăm deșeurilor de la început până la sfârșit. Doamna președinte. Doamna Napoletano, în numele provinciei uh, Napoli. Bună ziua! Situația din Napoli este, în mod evident, uh, mai puțin bună decât uh, în celelalte provincii, din cauza unor pro, din cauza unor probleme caracteristice regiunii noastre. Napoli, la ora actuală, nu are instalații de procesare a deșeurilor, cu excepția celor trei pe care le cunoașteți deja. Avem un incinerator uh, la Acera, dar acesta nu este, sufici- nu este adecvat pentru uh, zona Napoli. Așadar, trebuie să prelucrăm deșeurile în alte zone din campania. Cele două depozite de deșeuri pe care le avem încep să-și atingă capacitatea maximă. De fapt, una dintre ele este închisă la ora actuală din cauza unor probleme structurale Așadar, la Napoli, în ceea ce privește planificarea ciclului um, deșeurilor, l-am ascultat pe Benevento la început cu privire la reglementări care nu sunt chiar foarte clare. Și din acest motiv nu a fost foarte ușor pentru compania publică să um, proiecteze două sau trei instalații. În ceea ce privește colectarea selectivă, am investit uh, încă, vom investi încă 30 de milioane de euro, astfel încât comunele să poată uh, achiziționa facilități de sortare. și acest lucru, bineînțeles, va contribui la implementarea planurilor regionale. Am cooperat cu autoritățile locale pentru a ne atinge obiectivele și pentru a ne asigura că putem închide ciclul deșeurilor la Napoli. Până acum însă nu a fost uh, fezabil. Am adoptat planuri cu celelalte provincii și autorități locale care pe termen lung prevăd eliminarea integrată a deșeurilor și închiderea ciclului uh, deșeurilor. Avem și probleme cu identificarea siturilor pentru eliminarea deșeurilor a deșeurilor stabilizate 0903. Pentru acest tip de deșeuri, comisarul guvernamental responsabil a identificat o serie de situri în care aceste deșeuri vor fi depozitate. Este vorba de deșeuri biostabilizate, iar planurile regionale pe care le-am adoptat prevăd două instalații de digestie anaerobă în plus față de asta. La Napoli vom avea și una sau două instalații de compostare și sperăm că cel puțin, că în cel mult doi ani vom vedea uh, o reducere, va avea loc o reducere a deșeurilor în ceea ce privește reducerea deșeurilor în Napoli. În 2010 am ajuns, uh, în ceea ce privește colectarea selectivă, în Napoli am ajuns în 2010 la 27%, alte orașe au obținut mai mult. În anumite, dom- în anumite zone a orașului ajungem la 68-70%. În unele zone suntem la 50%. Deci depinde uh, și de uh, zona din interiorul regiunii. Și uh, Important este faptul că facem progrese. No problem. Thank you very much. Um, and... Mulțumesc foarte mult. Evident, este un caz vechi, destul de interesant, unul dintre cele mai grave cazuri de gestiune a deșeurilor pe care, cu care ne-am confruntat până acum. Cu siguranță ne dăm seama că au fost făcute progrese. Regiunea, în uh, ianuarie 2012, a adoptat în sfârșit un plan de gestionare a deșeurilor pentru deșeurile municipale. Trebuie însă să ne amintim că acest lucru s-a întâmplat la mai bine de un an și jumătate după ce Curtea de Justiție a dat o decizie care nu și-a făcut efectul, uh, care nu a fost uh, pusă în aplicare corect în provincia Campania. Avem în continuare niște motive de îngrijorare și am spus acest lucru foarte clar în contactul pe care l-am uh, în uh, convorbirile cu, cu guvernul italian, domnul comisar Potocnic s-a întâlnit cu uh, ministrul de mediu în ianuarie. Care sunt temerile noastre? În continuare, vedem uh, prea puțină um, colectare selectivă a deșeurilor în provincie și mai ales um, Uh, în ceea ce privește gestiunea, manipularea deșeurilor. În ceea ce privere, privește um, compostarea pe bază de digestie aerobă, la mai bine de un an după decizia curții, există doar o singură centrală care funcționează în plus și celelalte uh, vor fi înființate până în primăvara lui 2014. Avem acum incineratoare care vor începe să funcționeze abia în 2014-2015. Capacitatea gropilor de gunoi, uh, capacitatea suplimentară a gropilor de gunoi nu este cunoscută în momentul de față. Și avem acum 7 milioane de tone de, deșe- de baloți de uh, deșeuri. Deci, momentul de față, de fapt la sfârșitul anului trecut, nu am avut uh, altă variantă decât să trimitem o științare formală guvernului italian. Uh, avem discuții cu, ele, cu ei tot timpul și foarte curând va fi nevoie să hotărâm dacă este sau nu nevoie să mergem din nou la tribunal sau să mergem din nou în fața curții. Măsurile interimare de uh, gestionare a deșeurilor sunt insuficiente, după cum am explicat, uh, câteva dintre aceste instalații vor deveni operaționale doar peste câtva timp și la, în momentul de față avem doar măsuri interimare. Autoritățile regionale au, au aprobat planul, uh, dar planul, pen, planul special pentru gestionarea deșeurilor nu este încă aprobat. Dacă acest lucru nu se va întâmpla în viitorul foarte apropiat, Comisia va lua în considerare următorul pas logic, adică trimiterea din nou în fața curții. Discutăm cu guvernul italian și vom continua să îl încurajăm să ia toate măsurile necesare pentru a se conforma legislației uh, de, pentru deversarea deșeurilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune președinta. Am uh, trei cereri de, de luare a cuvântului. Dați-mi voie să le amintesc membrilor. Uite, a patra. Doresc să vă amintesc că suntem cu 5 minute în urmă. Deci, domnul Helner, vă rog. Thank, you very much, uh, Madam Chairman. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și doresc să mulțumesc reprezentanților autorităților locale din regiunea Campania pentru rezumatele foarte cuprinzătoare pe care ni le-au prezentat. Voiam să pun o întrebare pe care cred că o vrea să o pună toată lumea, având în vedere procedura uh, în constatarea neîndeplinirii obligațiilor care a fost început acum 5 ani, nu pare deloc surprinzător că nu, nu, este, nu avem foarte multe instalații în această zonă și planul a, a fost aprobat foarte recent, progresul nu este semnificativ. Uh, este foarte bun planul de a transforma deșeurile în energie și de compostare a deșeurilor organice, dar s-au prezentat câteva cifre foarte, foarte mari și nu am reușit să-mi fac o impresie cu privire la capacitatea de ansamblu uh, și dacă aceasta răspunde cererii de deversarea deșeurilor. Cred că um, acum câțiva ani am văzut și noi la televizor uh, grămezile de gunoaie din unele părți ale Italiei și acestea sunt un motiv de îngrijorare. Mi-amintesc că domnul Berlusconi a vizitat și el locurile respective, a făcut o grămadă de promisiuni. M-ar interesa foarte tare să știu dacă această situație se continuă sau dacă măcar această problemă a gunoaielor de pe stradă a fost rezolvată. Am mai notat de asemenea că au existat acorduri cu operatori de gestionare deșeurilor din Olanda și că există negocieri cu alte țări. Din nou, m-ar interesa foarte mult să știu care este planul pe termen lung se dorește continuarea uh, expedierii acestor deșeuri pentru deversare în alte țări sau se dorește un plan care să mărească capacitatea de uh, deversare și um, la ce se referă aceste intenții. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune doamnă președinte, colega Merchis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vorbesc pe scurt și să mă refer la partea formală. Cred că această dezbatere este foarte importantă și este descurajant să continuăm această dezbatere pe aceeași problemă, dar se pare că e nevoie. Totuși, mi-ar fi plăcut să fim succinți înainte cu toate documentele, în loc să ne confruntăm astăzi cu toate descrierile uh, planurilor, descrieri verbale. Vreau să mă pregătesc pentru această reuniune și toți colegii mei cu siguranță doresc același lucru. Dacă nu putem primi documentele la timp, doresc să amânăm discuțiile și având în vedere că suntem uh, în Comisia pentru Petiții, uh, doresc să auzim și din partea petenților și nu doar din partea autorităților. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu colega mea. Este o dezbatere într-adevăr importantă. Având în vedere acest lucru, doresc să subliniez faptul că acum câteva săptămâni am adoptat un raport legat de deșeuri și trebuie să ținem minte acest lucru. Doamna președinte mi-a cerut să vorbesc pe scurt, deci doresc să, întreb, să pun două întrebări comisiei. În primul rând, puteți să ne spuneți dacă se poate să deblocăm planurile comisiei de a acorda fonduri celor care s-au descurcat cel mai bine până acum, care au făcut cele mai multe progrese în acest domeniu. Ar putea fi aceasta o abordare fezabilă? Cea de-a doua întrebare Circulă foarte multe zvonuri cu privire la situația din Italia și uh, se spune că Comisia pregătește o a doua procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Doresc să îmi clarificați acest lucru, dacă, să-mi spuneți dacă zvonurile sunt adevărate și ce criterii folosiți pentru a decide această situație. Mulțumesc, doamnă președinte. O constatare și o întrebare din partea mea. dacă ar fi să uh, integrez ceea ce au spus petiționarii și ceea ce a spus comisia, trebuie să vă spun că eu am pierdut speranța sau am, nu, nu mai cred că avem o strategie bună de eliminare a deșeurilor în fața noastră. Iar nu există, deci comisia nu dorește să uh, dea fonduri. Întrebarea mea este de ce suntem însă din nou într-un punct mort. Care sunt posibilitățile pe care le vede Comisia, care sunt posibilitățile pe care le văd reprezentanții autoritățile pentru a face ceva pe termen scurt? Ajungem la același lucru. Depozitele au mărime limitată, la un moment dat sunt pline și roata se întoarce invers. Avem posibilitatea pe termen scurt să ajutăm fără, bineînțeles, a uita strategia pe termen uh, lung. Grazie, Countess. Just, um... Eh, okay. ah. Poftiți, doamnă, dumneavoastră întâi, vă rog. Bine, voi spune eu. Mulțumesc foarte mult. Θα είμαι σύντομος, διότι βγαίνοντας πριν από Mulțumesc, domnul președinte, o să fiu succint. Am ieșit din din sală și am văzut că există niște cetățeni spanioli care așteaptă, așteaptă să discutăm uh, ce îi doare pe ei și deci nu are sens să, să-i facem să aștepte. Apoi, ar fi bine, într-adevăr, să ne pregătim mai bine pentru astfel de discuții. Nu era membru al Comisiei PETI um, înainte și eu zic că este bine, într-adevăr, să avem uh, și punctul de vedere al petiționarilor. Cum funcționează lucrurile? Ei sunt plătiți? Li se rambursează costurile de călătorie când vin aici sau nu? În orice caz, eu vă spun cam ce mai aud în jurul meu. Apoi, sunt inginer. Și în al treilea rând vreau să vă spun că știu ce se întâmplă în Grecia. Și în acest sens, mi-aduc aminte că colegul Angulo, care a vorbit despre un raport uh, recent dezbătut de parla- Parlament și în care se spunea că uh, Italia și Grecia au o rată a petițiilor privitoare la deșeuri peste medie. Toate astea uh, îmi aduc aminte de situația de la mine de acasă, din Grecia, cu aceleași argumente. Vreau să vă întreb de ce atât de multe petiții? De ce atât de multe petiții care necesare pentru ca în sfârșit uh, Italia să se alinieze legislației comunitare în materie. În orice caz, chiar și această aliniere nu pare să fie o realitate încă. Ne-a spus și Comisia acest lucru. Mai sunt încă lucruri de rezolvat. Și, și în Grecia cred că avem aceeași situație și ce se întâmplă cu acele finanțări și acele credite destinate eliminării deșeurilor. Eu cred că acești bani ar trebui să fie mai bine folosiți și aceasta pentru a pune în practică o adevărată metodă, o gestionare a acestor deșeuri. Avem un mecanism care poate să funcționeze, dar nu avem bani. Și banii depind, sau în funcție de bani e vorba și de cetățeni. Really in accordance with the way we normally work here. We should have... Nu acesta este felul în care lucrăm de obicei aici. Trebuia să vedem actele înscris, este Comisia pentru Petiții la urmă urmei. Deci, sincer, mie mi-e cam rușine că um, nu, nu s-a întâmplat acest lucru. Inspecția a fost în 2010, înainte am auzit uh, că planurile funcționează, dar din câte am văzut acest lucru nu s-a întâmplat, am văzut că planurile pentru compostare nu funcționează. Desigur, avem uh, nevoie să să revenim asupra acestor chestiuni și să discutăm cu petiționarii și mă bucură foarte mult răspunsul foarte rezervat al comisiei. Sper că situația stă la fel de bine cum a fost prezentată, dar este nevoie să vedem mai mult și nu putem să recomandăm uh, niciun curs de acțiune, nu putem să direcționăm banii contribuabililor înspre un uh, domeniu care, este, care ar putea fi ocupat de mafie. Uh, s-a discutat prost problema asta. Este inacceptabil acest lucru și credem că trebuie să terminăm. Uh, avem foarte puțin timp la, la dispoziție, planificarea nu a fost făcută bine și cred că ar fi bine să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu ho più interventi, Eu darei un minut per la replică. Președinta, dacă nu mai există intervenții, atunci, domnul coleg Merkis, doriți să interveniți? Da. Având în vedere că și colegul meu a vorbit despre acest lucru, fondurile sunt problema cea mai dezbătută acum. Părerea mea este că Comisia face o treabă foarte bună și este fermă cu privire la aceste probleme, iar fondurile uh, urmează să fie deblocate doar atunci când Italia va îndeplini condițiile. Președinta, Uh, spuneam că poate reprezentanții regionali ar dori să răspundă um, intervențiilor din partea membrilor sau poate doresc să trimită un răspuns în scris. Am avut o întrebare specific, precisă um, legată de expedierea uh, acestor deșeuri din uh, zona respectivă în altă țară. Poate că puteți să trimiteți un răspuns în scris la această întrebare, ar fi cea mai bună idee. Da. Dar poate că pot să vorbesc și un minut. Doresc să spun pe scurt că guvernul Italiei a pus deoparte 150 de milioane de euro, o parte din acești bani, sunt folosiți pentru abordarea acestei probleme, pentru rezolvarea acestei probleme. Sunt foarte puține fonduri comunitare. Deci, noi sperăm foarte mult ca prin această inițiativă și prin fondurile primite prin ea să putem crea un ciclu normal al deșeurilor. Sperăm că spusele noastre vor fi acceptate de Uniunea Europeană. Noi, ca reprezentanți ai uh, autorităților din Italia, din Campania, am dorit să subliniem faptul că încercăm să elaborăm, să facem progrese în dezvoltarea acestui ciclu. Pentru a răspunde la întrebările puse, raportul pe care l-am pregătit include rezultatele eforturilor noastre din regiunea noastră. Și este scris că există acest fenomen de export al deșeurilor către instalații din alte regiuni. Aceste informații apar în documente. Desigur, noi uh, avem intenția de a ne asigura că nu va mai fi nevoie să trimitem aceste deșeuri în afara regiunii, de, de îndată ce vom avea fonduri disponibile. Cu ajutorul acestor fonduri, sperăm să putem um, aduce în stare de, în uh, stare de funcționare și instalațiile de gestionare a deșeurilor despre care v-am vorbit. Domnul Falkenberg. Thank you. Um, there were two specific... Mulțumesc. Au fost două întrebări specifice. Una cu privire la fonduri, fondurile regionale. Până acum am hotărât că că putem elibera fonduri doar acolo unde există un plan de gestiune acceptabil și acolo unde este pus în aplicare acest plan. Deci vom monitoriza situația. Planul municipal este un pas important înainte, după părerea noastră, și vom vedea dacă pe baza acestui plan putem să ne regândim poziția. Dar ne confruntăm încă cu situația în care deșeurile speciale nu sunt acoperite de un plan și este foarte dificil să uh, acordăm fonduri structurale europene unei situații în care nu există nici măcar un plan pentru gestionarea deșeurilor. Cu privire la cea de-a doua întrebare, am spus în prima mea intervenție că s-ar putea să nu avem nicio alternativă în afară de a um, ne prezenta din nou în fața curții și vom uh, analiza această variantă îndeaproape în următoarele câteva săptămâni, având în vedere că o înștiințare formală a fost trimisă deja la sfârșitul anului. Mulțumesc tuturor pentru participare și pentru contribuțiile voastre. Doresc să mulțumesc reprezentanților autorităților locale, Așa cum au sugerat și colegii, puteți să faceți observații în scris în viitor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult și, desigur, uh, puteți trimite și petiții. Domnule președinte, documentul pe care l-am trimis eu poate fi făcut uh, disponibil pentru membrii acestei comisii. il mio saluto di benvenuto ai cittadini che sono appena entrati. Bun uh, venit tuturor celor care tocmai au sosit. Îmi pare rău pentru întârziere. Cum începem imediat uh, dezbaterea pe petițiile pe care uh, au fost depuse. Ne scuzați pentru întârziere și dau imediat cuvântul domnului Aregui. Mulțumesc, doamnă Mazzoni, doamnelor și domnilor parlamentari, domnilor și domnilor participanți la această ședință. Îi mulțumesc și, și pentru că ne-ați acceptat uh, petiția 331 per 2010 în ceea ce privește situația controlorilor de trafic aerian. Mulțumesc, deci, că sunteți foarte rapizi în această trecere de la deșeuri la uh, zboruri, zboruri în Spania. În Spania a zbura sau trafic aerian este la fel de riscant ca și deșeurile. În fine, foarte pe scurt, mai bine de 1500 de plângeri ale controlului aerieni au fost înregistrate până acum, plângeri care au fost, de fapt, transmise și aici. Studiile de securitate și siguranță care au fost efectuate nu au, fost, nu au inclus consultări cu acești controlori și aceasta în uh, pofida uh, legilor comunitare și nerespectând uh, nici legislația spaniolă în vigoare. Mai bine de 10.000 de semnături au fost reunite și depuse aici la Parlament. E vorba de controlor aerian, aerian dar și de cetățeni care sunt îngrijorați de consecințele asupra siguranței și securității lor uh, deoarece există noi uh, prevederi în, în legea spaniolă. Toate aceste lucruri le-ați luat la cunoștință pe 16 iunie când am venit aici. Lucrurile se leagă de acel cer unic european, legislație comunitară în materie aeriană, care vizează um, legislația în materie care conține un regulament care conține trei regulamente un triunghi deci, legislativ. Uh, legea din 2010 din Spania și legea arbitrală din 2011 precizează cadrul normativ în uh, care evoluează controlorii aerieni. Și aici este vorba de uh, măsurile de, uh, obligatorii pentru acești controlori care au fost impuse în mod uh, discreționar, dictatorial, fără a fi fost consultați absolut deloc. Este vorba până la urmă de uh, modificări foarte importante care sunt introduse în acest sistem de control aerian. Regulamentul care vizează controlul aerian spune că trebuie ca să existe studii de securitate, siguranță și de uh, evaluare a riscurilor înainte de a uh, aduce atingere sistemului ATM. Apoi regulamentul uh, 549.04 al Uniunii Europene impune niște proceduri de control în acest sens pentru a garanta că modificările aduse sistemului nu aduc uh, Uh, atingere, percepției cognitive și mediului de lucru uh, în care evoluează controlorii aerieni. Însă Spania se opune acestor prevederi, iar modificările care au avut loc în legislația spaniolă au intervenit fără a ține cont de situația controlorilor, de vârsta acestora și, încă o dată, fără a avea studii prealabile de siguranță la locul de muncă, de analiza riscurilor, de a vedea dacă acești controlori pot să evolueze în noul cadru juridic creat. În acest context îmi permit să insist și să vin și să spun că după ce am intervenit pe 16 iunie fața dumneavoastră, toate asociațiile de profil și organizațiile profesionale din Spania au cerut uh, agenției spaniole uh, de securitate să transmită, Ariano să transmită imediat rapoartele care vizează noul cadru de, de, de muncă pentru acești controlori aerieni, însă nu am primit niciun răspuns. De 5 luni am trimis aceste eh, cereri și nu am primit niciun fel de uh, uh, raport. Vreau să vă spun că legislația comunitară care este constrângătoare, obligatorie în această materie, face că Spania să se găsește într-o situație delicată. Până acum, niciun stat membru nu și-a permis să rămână în afara acestui triunghi juridic care vizează siguranța aeriană, așa cum o face Spania. Uh, astfel încât toți protagoniștii sau părțile interesate, fie că e vorba de agenții, de companii, de piloți, de controlori, de tehnicieni, de întreprinderi, de case de asigurări, de operatori, trebuie ca toată lumea din domeniu să respecte legislația europeană în vigoare. Iar conform regulamentului 549 per 2004, adică cer unic, în acest sens, în acest sens, Comisia și prin călcarea lui Comisia trebuie să intervină. Pentru că regulamentul are un obiectiv clar, articolul 13 bis, în care se spune foarte clar că normele de siguranță trebuie să fie respectate. Autoritățile europene pot deci să impună măsuri de sancționare, de sancțiune și deci să atragă atenția asupra tuturor statelor membre care nu respect legislația. Doamnelor și domnilor, membrii Comisiei PETI, este foarte greu să se continue pe același drum, pe aceeași cale și asta din mai multe motive. Bineînțeles că nimeni nu dorește să persiste această situație pentru că pot să apară accidente, accidente tragice. Avem uh, un regulament care impune prestatorilor de servicii în domeniul aerian să contracteze un uh, contract de asigurare și răspundere civilă și asta conform statutului uh, organizației respective. Cu alte cuvinte, trebuie să existe uh, sau această asigurare este validă numai dacă se respectă legislația în vigoare, cele trei regulamente. Nu este cazul. Și apoi, mai există și factori care sunt legați de următoarea situație. Controlorii aerieni se confruntă cu situații delicate, mai ales în ultimii doi ani, adică e vorba de o presiune deosebită, de o sarcină și de o muncă suplimentară cu care ei se confruntă. Și în ultimii doi ani, asociațiile lor degeaba au revendicat, nu s-a întâmplat nimic. Legislatorul spaniol nu a făcut nimic și aceasta în pofida raportelor de siguranță care trebuie să fie respectată conform cerului unic. Nu putem să trecem sub tăcere faptul că tot, tot transportul aerian din Spania este pus în pericol de această situație. Este vorba de o situație dictatorială, absolut uh, um, teribilă și Spania, guvernul Spaniei, de luni de zile nu respectă aceste elemente de siguranță și securitate elementare pentru că e vorba de anumită cultură a siguranței securității care nu, mai, nu, nu, se, nu se respectă. Studiile și datele statistice ne arată că de când acest dialog a fost sistat a suspendat, probabilitatea ca un accident aerian să se producă în Spania, această probabilitate a crescut cu 75%, cel puțin îngrijorător. Și este foarte, foarte greu să vorbești despre aceste lucruri în condițiile în care nimeni nu face nimic la nivelul administrațiilor și a guvernului. Dacă Uniunea Europeană nu face nimic, s-ar putea ca Spania să devină o adevărată, un, un adevărat deșert din punct de vedere al siguranței aeriene în Europa, o, o insulă izolată. Nu putem să ne permitem să stăm cu mâinile în sân, trebuie să facem față acestei situații urgente și asta și pentru că avem toate serviciile aeriene care operează în cadrul cerului unic. E vorba de răspunderea civilă, de asigurări uh, care, uh, și, bineînțeles că dacă se întâmplă ceva, controlarea aerien din Spania nu pot ei să suporte toate consecințele. Este vorba de a delega uh, anumite răspunderi, e vorba de a face face unei situații fără precedent de la de, um, în istoria aviației și de la tratatul de la Varșovia încoace. Țara noastră, de ani de zile încoace, Uh, a cunoscut uh, unele dintre accidentele cele mai tragice din istoria aviației. Și nu putem să ne permitem ca situația să se repete. Trebuie să revenim la dialog, în spiritul dialogului, la respectarea legislației comunitare și este singura soluție posibilă. Comisia Europeană, Agenția Europeană pentru Siguranța uh, Aeriană trebuie să se sesizeze este singura cale prin care controlorii aerieni pot să-și regăsească demnitatea profesională și să respectăm cerul unic. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Ruperez Areghi. Și acum, domnul Garcia Hill, încă și mai succint, dacă se poate, de față de colegul dumneavoastră. A, nu, domnul Selen. Mulțumesc. Bună ziua tuturor! Domnule Turgai, sunteți președintele acestei părți a sesiunii și mă adresez direct dumneavoastră. Uh, USCA, controlul aerian din Spania, s-a prezentat deja la dumneavoastră în 2010 și v-am prezentat demersurile noastre. Uh, domnul Ireghi, vă rog să fiți puțin mai, uh, mai, mai, mai lent, pentru că vorbiți prea repede. Nu putem să urmărim îmi pare rău, îmi pare rău. Dacă nu vorbesc repede, nu o să pot să spun tot ce am de spus. Domnul uh, de la USCA reia, asociația noastră a, a acceptat o scădere a salariilor cu 50%. Și ni s-a spus că era singura posibilitate de a salva uh, uh, întreprinderea sau firma noastră. E vorba până la urmă de 15 milioane de euro, cifra la care s-a ajuns astăzi. E vorba de masa salarială care s-a redus atât de mult. Noi uh, suntem profesioniști ai securității, siguranței aviatice și uh, toată lumea care călătorește cu avionul trebuie să denunțe această situație de neglijență. Acum șapte luni am venit aici și am denunțat situația aceasta absolut inacceptabilă, absolut uluitoare și incredibilă a controlorilor aerieni care până la urmă pune în pericol siguranța a 200 milioane de cetățeni care folosesc spațiul aerian din Spania în fiecare an. Uh, deci și probabilitatea de accidente, după cum am spus, este extrem de mare. Am avut 95 de accidente grave sau incidente numai în anul 2010, așa ca și comparație uh, Uh, în, um, statisticile sunt mult mai clemente. În ceea ce privește întârzierile, se pare că Spania gestionează 5% din, spa- din trafic și generează 50% din întârzieri în spațiul european. Uh, și până la urmă, este clar că nerespectarea legislației europene în materie de siguranță uh, este explicată și aceste întârzieri. Avem două infracțiuni, una la regulamentul din 2011, conform căreia prestatarii de servicii trebuie să se adapteze atunci când intervin întârzieri. În fine, un regulament care n-a fost respectat de agenția de profil din Spania. Conform aceleași legislații se acordă sau trebuie să se asigure prioritate maximă situației de siguranță și securitate pentru agenții uh, aerieni. Însă se pare că nu așa stau lucrurile pe teren. Există întreprinderi care nu respectă aceste consemne de securitate. Uh, pur și simplu, nu sunt eu care, cel care spune asta, ci AENA, președintele acesteia, a recunoscut acum câteva zile aceste lucruri. Și modificările care au avut uh, loc în cadrul legislației spaniole nu uh, au fost rezultatul unor consultări uh, agenția care se ocupă de siguranță și securitatea aeriană nu numai că respinge, respinge aceste date statistice pe care vi le-am dat, ci și fișează sau îi pune la index pe controlorii care nu respectă sau care nu sunt nu, nu, nu, nu, nu ascultă ce li se spune. Este vorba de amenințări, de amenințări cu sancțiuni, cu pedepse. Mai încet, spune doamna președinte. și nici nu se, tocmai nu știm cine va determina aceste amenzi. În orice caz, Agenția pentru Siguranța Aviatică din, din Spania a refuzat să întreprindă o anchetă, ea însă își fiind la originea acestei probleme. Autoritățile competente, se spune regulamentul intern, Uh, vor, fi, uh, vor trebui să efecteze controle înainte de a da uh, certificate de autorizare pentru prestatorii de servicii. Însă nu se întâmplă acest lucru. Guvernul precedent din Spania părea un pic mai scrupulos. Înainte de alegerile din Spania s-au semnat niște acorduri în noiembrie anul trecut. Se știa însă și cine va câștiga sau cine va pierde alegerile, așa că e vorba de o chestiune de politicianism. Să nu uităm că eh, când s-au semnat aceste acorduri, era o sâmbătă, nu se lucra la ministere, notificările oficiale n-au avut loc decât uh, după ce au avut loc alegerile și după ce uh, socialiștii fuseseră învinși. Deci lucrurile nu erau extrem de clare și de nete. Inițiative, deci, cu premeditare și astfel uh, noul guvern din Spania s-a trezit o situație foarte dificilă. Acești controlori puși la index uh, au și procese penale care le sunt uh, intentate și riscă și închisoarea pentru că spațiul aerian a fost închis pe 3 decembrie anul trecut de către această agenție AENA. Este foarte trist că siguranța, securitatea uh, aeriană în țara noastră sunt pe mâna uh, unui grup de mafioți, dictatori, care îi pun practic în pericol pe pasageri. E vorba de servicii fundamentale pentru economia spaniolă și Uh, pe de altă parte, de un climat uh, de persecuție cu care se confruntă acești controlori aerieni. Nu știm cum se vor uh, rezolva lucrurile, dar cert este că directivele europene în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, muncă nu sunt respectate și asta este o adevărată rușină. Uh, pot să vă spun în Spania că nu este singura legislație europeană care nu este respectată. Lista ar fi, dacă aș citau, ar fi enormă. Uh, noi sperăm, în numele Parlament, controlorilor aerieni, că Parlamentul dumneavoastră va putea în sfârșit să facă ceva, să se lanseze o anchetă eventual în Spania pentru ca să se rezolve lucrurile. Vă stau la dispoziție pentru a colabora la această anchetă eventual pe teren. Când vorbim despre aceste lucruri, e vorba de nivelul de siguranță. Siguranța este ca un fel de, uh, de ceapă cu mai multe foi. Uh, în Spania, uh, aceste foi de ceapă au fost una câte una alăturate și ne trezim că nu mai avem aproape nimic. Și uh, controlorii aerieni, vreau să vă spun că sunt niște profesioniști și care își fac treaba zi cu zi, încercând să evite pe cât posibil catastrofele aeriene. Mulțumim și slavă Domnului că n-au avut loc încă victime, pentru că este clar că uh, noi am făcut ce am putut și anume denunț, denunțăm aici situația, vă avertizăm uh, și de ce se întâmplă și sperăm că Parlamentul, ca reprezentant al cetățenilor europeni, să se sesizeze. Este clar că situația e departe de a fi rezolvată, dar, după cum v-am spus, vă stau la dispoziție în continuare, pentru că legislația aceasta uh, sau legea aceasta din Spania încalcă multe elemente din legislația comunitară în materie de siguranță aeriană. Uh, multe, veți vedea dumneavoastră dacă, uh, dacă aceste lucruri sunt acceptabile pe plan european, în condițiile în care în alte țări uh, situația nu stă deloc așa. Dorim noi oare ca Spania să fie codașă la acest capitol? Nu. Noi dorim ca profesia noastră să se bucure de cele mai înalte standarde în materie de siguranță și securitate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Dați Comisiei Europene posibilitatea de a răspunde acestor lucruri. În primul rând, DG Move, transport aerian. Noi am primit uh, o delegație a petiționarilor și cazul adus în discuție astăzi de către controlorii aerieni, așa cum s-a spus în enumărate rânduri, uh, conține niște acuzații care, din păcate, nu sunt susținute de uh, probe care ar uh, putea să demonstreze că Spania nu respectă legislația comunitară. A cita referințe sau trimiteri uh, la regulamente europene, la cerul unic, la siguranță, nu este suficient pentru a demonstra că Spania nu respectă legislația europeană în vigoare, în materie. Așa cum uh, spun uh, petiționarii, Uh, faptele care sunt uh, incriminate și așa cum a încercat și Curtea de Justiție să tranșeze, acest caz, încă o dată, ține de legislația națională. Privitor la securitatea aeriană, eu nu sunt competentă în acest domeniu pentru că eu mă, refer, mă ocup mai mult de gestionarea traficului aerian, dar în acest context petiționarii au cerut ca Agenția Europeană pentru Securitatea Aeriană să trimită o uh, inspecție la fața locului. Împreună cu colegii Uh, care se ocupă de securitatea aeriană. Noi am discutat cu agenția care nu are de prioritățile sale o țară cum este Spania, pentru că AEASA uh, vizează în primul rând cazuri în care uh, lipsa securității sau încălcarea securității este cea mai mare sau cea mai strigătoare la cer. Așa că agenția respectivă nu poate de asta, nu poate să uh, declanșeze o anchetă administrativă. Uh, petiționarii spun că EASA ar uh, suferi o manipulare din partea autorităților spaniole. Încă o dată vreau să vă spun că toate aceste lucruri țin de prerogative și competențe naționale. Iar a invoca dreptul comunitar uh, în aceste condiții este uh, un exercițiu inutil și fictiv. După cum v-am mai spus, Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană are un plan de lucru, un, mă scuzați, un calendar destul de flexibil care ar putea să permită o anchetă administrativă. Mulțumesc. Boștinaru. Domnul Boștinaru. Grazie, onorevole I will speak now in Romanian because... Voi vorbi în română, pentru că aici sunt prezentate probleme care sunt destul de tehnice și fundamentale pentru siguranța transportului aerian din Spania. Tare. Refuz să cred că o asociație care reprezintă controlorii de a, a, uh, spațiul aerian din Spania a reușit să mobilizeze atâtea mii de oameni pentru o cauză care nu există. A crede că ei sunt mânați doar de motive sindicale sau sociale în această acțiune mi se pare ușor naiv, ca atare nu sunt de acord cu opinia exprimată de către Comisia Europeană. Un al doilea element. Asociația controlorilor, în uh, petiția lor, face referire la date statistice care evidențiază riscuri pentru securitatea transportului aerian din Spania. De aceea, cum niciunul dintre noi nu este expert în uh, securitatea traficului aerian, cred că trebuie, unu, să cerem guvernului spaniol să ne informeze printr-un document oficial și cât mai repede cu putință vreau să cred că acest termen cât mai repede cu putină are conotaia parlamentului european să ne informeze dacă aceste afirmaii coninute în petiie sunt adevărate sau nu. un al doilea lucru pe care a dori să l cer de data aceasta comisiei europene afirmaia dumneavoastră conform căreia este de competența exclusivă a autorității spaniole problema securității aeriene, teoretic este, este în regulă. Dar implementarea propriu-zisă nu doar a legislației, ci și modus operandi al acestei chestiuni, trebuie să facă preocuparea Comisiei Europene atunci când este alertată asupra unor riscuri. Și aceste riscuri au fost precizate de petiționari. Al treilea element pe care vreau să-l aduc în discuție aici, nu, ă, nu vorbim de drepturi sociale. Chiar dacă în petiție se face referire la drepturi sociale, cred că dimensiunea fundamentală care trebuie să guverneze analiza acestei petiții este dimensiunea securitară, dimensiunea asigurării securității spațiului aerian, a zborurilor pentru cei 200 de milioane de pasageri anual. Dacă această Comisie Europeană, prin DG Move și guvernul spaniol, ne dau asigurări oficiale că standardele sunt menținute corect, că nu există riscuri, atunci noi putem să ne gândim la a pune în, sub semnul întrebării cererile uh, petiționarilor. Și nu în ultimul rând, propun ca petiția să rămână deschisă până la momentul la care aceste răspunsuri clare, explicite și oficiale ne-au fost asigurate. Nu în ultimul rând, mă gândesc la posibilitatea trimiterea acestei petiții și la Comisia TRAN pentru a verifica și cu colegii noștri dacă uh, aspectele semnalizate de către Uh, petiționari sunt corecte, inclusiv dacă evaluarea Comisiei Europene este în conformitate cu standardele și așteptările Parlamentului European. Cred că doar în această manieră putem să dăm un răspuns pertinent, indiferent care va fi acela, petiționarilor care sunt astăzi în fața noastră. Mulțumesc! Grazie, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, άκουσα τους, συναδέλφους, τους ε, ε, αναφερόμενους. Mulțumesc. Am ascultat aici plângerile petiționarilor și eu aș vorbi aici uh, din perspectiva GUE și în special în uh, numele colegului Maier, care n-a putut să vină aici în această seară și care mi-a transmis niște date și niște informații pentru această seară. În primul rând, e vorba deci de o problemă de siguranță, de securitatea zborurilor. Și acum m-aș referi direct la reprezentanta comisiei. Adică vreau să cer comisiei să o întreb dacă datele pe care ni le-au dat controlorii sunt contestate cumva. Dacă le contestați, atunci care este instanța competentă care poate să ne dea date și informații sigure? Pentru că dacă este să credem pe cuvânt pe controlori, în aceste condiții s-ar părea că Spania, care reprezintă 5% din traficul aerian din uh, Europa, e bine, în această țară 5% trafic aerian total, are și are proporțional uh, un uh, procentaj foarte mare de incidente și accidente și asta se explică cumva. Bineînțeles că și este logic că pe undeva există un motiv la toate acestea. Dacă este să ascultăm ce ni se spune, se pare că s-au agravat lucrurile în sensul că uh, Uh, munca sau în condițiile de exercitare a activității controlorilor uh, sau îngreunate, etc. Și iarăși întreb Comisia, care sunt elementele din petiția controlorilor care nu țin de legislația comunitară, deoarece în legislația comunitară avem tot ce înseamnă drepturile cetățenilor și știm că, din punct de vedere istoric, aveam la început drepturi istorice, drepturi individuale, mă scuzați, apoi drepturi uh, sociale, drepturi economice. E vorba de drepturile cetățenilor care au evoluat, iar dreptul cetățenilor europeni de a se deplasa în siguranță cu avionul țin poate de drepturi de o nouă generație din punct de vedere juridic. Poate că ele apar undeva, pare că sunt acoperite undeva în legislația europeană. Și dacă așa stau locul, locul, locul, lucrurile, trebuie să ajustăm cumva lucrurile. Sau trebuie să legăm lucrul acesta de un drept existent. Nu putem să spunem că stăm cu mâinile în sân și nu facem nimic Uh, și să spună cetățenilor că nu putem să facem nimic ca să-i protejăm, uh, le protejăm drepturile de a, asigura, de a zbura în siguranță în Spania. Mă opresc aici, nu o să mai lungesc, cred că trebuie să ne asigurăm că datele furnizate sunt corecte și, așa cum a, s-a propus aici, uh, cred că ar putea, am putea să transmitem într-adevăr lucrurile și la Comisia TRAN. În orice caz, nu putem să rămânem indiferenți la aceste lucruri și nu este o problemă tipic sau pur spaniolă și nu putem noi să facem nimic. Vă mulțumesc, domnul Martinez. Președinte, eu și, eu și hablo por mí porque no, no... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi vorbi în nume propriu, pentru că sunt prezent. Nu trebuie să intervină nimeni în numele meu. Pe scurt, fac referire la ceea ce s-a spus data trecută, ceea ce a spus Comisia data trecută și ceea ce a spus directorul general al Eurocontrol, pe care îl invitasem. Am senzația că suntem puțin ridicoli. Înainte să invităm uh, Eurocontrol, trebuie să știm care sunt problemele puse de Eurocontrol. Trebuie să știm ce are, ce cuvânt de spus are Eurocontrol. Cu guvernul actual și chiar și cu guvernul anterior, Spania, a fost și este un stat de drept. Nu cred că cineva pune sub semnul întrebării acest lucru. Iar uh, încălcările presupuse nu sunt un, un subiect care ar trebui să fie discutat în Parlamentul European sau în Comisia pentru Petiții. Nu suntem competenți în acest domeniu în ceea ce privește nerespectarea legislației naționale. Eu nu mă opun uh, menținerii uh, acestei petiții deschise. Bineînțeles că este bine să discutăm un subiect care uh, poate să suscite preocupări și îngrijorări. Deci putem de- menține petiția deschisă atâta timp cât este necesar acest lucru, până când obținem informațiile de care avem nevoie. Însă, aș dori să vă spun un lucru și noi zburăm foarte mult în uh, spațiul aerian spaniol. Și dacă ar fi să credem informațiile pe care le-am uh, ascultat, uh, care tind să ne spună că există un mare pericol, poate că am găsit alte mijloace de transport pentru a veni la Parlament. Însă noi nu suntem de păreri, nu suntem de acord cu aceste um, păreri exprimate. Bineînțeles că este justificat și uh, că aceste persoane pot să-și exprime îngrijorările și au dreptul să o facă, însă trebuie să o facă în fața unui for competent Cred că aici avem senzația că este vorba de îngrijor. Unii ar spune că sunt îngrijorări uh, justificate, dar eu nu sunt de aceeași părere. Mulțumesc, domnul Liturgais. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă raliez și eu um, colegului. Uh, cred că ar trebui și noi să ne uh, adresăm Eurocontrol. Este păcat, însă că nu am primit încă un răspuns. Noi solicitasem ca Eurocontrol să ne informeze și să ne trimită informațiile adecvate, așadar. nu știu dacă Eurocontrol nu are interes să facă acest lucru sau nu are competențe suficiente. Este vorba de securitatea aeriană și este păcat că astăzi cei de la Eurocontrol nu sunt prezenți și pentru că a fost uh, o cerere în acest sens din partea petiționarilor și și din partea comisiei noastre. Domnul Boștinaru a solicitat ca această petiție să rămână deschisă până când uh, se pot obține informații suplimentare. Nu pot decât să spun că nu mă opun acestei propuneri. Cred și eu că ar trebui să fim informați uh, sunt de aceeași părere și uh, voi scrie Eurocontrol și le, vor, le voi spune că suntem dezamăgiți că nu au participat la reuniunea de astăzi. Doamna Auken, pe scurt, sprijin uh, faptul de a solicita informații de la guvern și de la comisie cu privire la agenții dar trebuie să și acceptăm că nu este mandatul nostru să ne ocupăm uh, pe fond de această problemă. Dar dacă această petiție a fost declarată admisibilă, trebuie să răspundem într-un mod decent. Dacă am fi spus că nu putem să discutăm, să dezbatem acest lucru, ar fi trebuit ca petiția să fie declarată inadmisibilă. Aș spune că să continuăm mai târziu uh, când vom avea timp. Un minut pentru o replică. Aveți cuvântul. Medio minuto. El señor Bostinaru a dado, ha dado, el señor Bostinaru, perdón, ha dado en el clavo. Mulțumesc. Domnul Boștinaru a pus degetul pe rană. De doi ani încercăm să facem comisia uh, Uh, obține, obținem același răspuns de la comisie. Ni se spune că este vorba de un conflict social, de un conflict sindical, însă un membru al, doam, al echipei doamnei Reding a spus că este o problemă de transport, de securitate uh, aeriană. Însă comisia se comportă ca și cum ar fi numai un conflict uh, sindical. la, pe ordinea de zi, suntem la subiectul uh, aspecte sociale. Este greșit, domnule Mar- domnul Martinez nu mai este aici, dar nu are nicio idee. Guvernul spaniol nu este responsabil în proporție de 100% pentru uh, securitate, pentru că este vorba de spațiul aerian european. Multe reglementări uh, sunt uh, afectate de prevederile europene și ele trebuie să fie respectate din momentul în care au intrat în vigoare. Iar dacă un stat membru precum Spania spune altceva, păcat, este vorba totuși de statul de drept. Dacă acum am fi supuși unor uh, reglementări militare și ar fi, uh, am fi uh, obligat să suportăm tot ce se suportă, acesta este statul de drept, domnule Martinez? Dacă îmi permiteți, 20 de secunde, aș avea o întrebare. Pentru ca toți uh, deputații să știe de ce uh, este uh, pus acest subiect la aspecte sociale și nu la aspecte ce țin de transport. Poate ne explică comisia de ce. Da, e adevărat că atunci când s-au depus petiția, aceasta s-a făcut pe baza legislației europene sau urmare a legislației europene care uh, nu le mai permitea să mai facă ore suplimentare așa cum făceau înainte. Și această scădere a numărului de ore suplimentare uh, a adus atingere dreptului muncii și în acest sens au uh, considerat că această situație echivala cumva cu munca forțată. A fost invocat sau au fost invocate anumite articole din Carta Fundamentală a Drepturilor și din tratate și în acest sens la DG Emples a primit uh, o petiție iar DG Move uh, a fost și ea solicitată. Doamna Reding, într-adevăr, a răspuns spunând că a, aceste elemente uh, nu puteau să uh, ducă la concluzia că lipsa de ore suplimentare echivala cu o muncă forțată a controlor europeni și a cerut petiționarilor să își reorienteze, să reformuleze petiția, uh, axându-o mai mult pe problema securității aeriene petiția și-a schimbat, practic, axa sau orientarea, însă numărul ei s-a menținut. Vedeți bine că Comisia, până la urmă, a dat un răspuns negativ, uh, negativ spunând că uh, rămâne în picioare ipoteza cu competența națională. Însă, dacă rămâne aceeași petiție uh, și dacă aveți o, o altă argumentație, Uh, alte uh, directorate generale de la Comisie o vor analiza din nou, chiar dacă rămâne aceeași petiție sau rămâne cu același număr. Comisia s-a aplicat asupra decretului regal 5 uh, 2010 și 9 2010 din Spania, deci. Și după ce am analizat aceste texte juridice, nu putem să spunem că avem o problemă de lipsă de conformitate cu legislația națională. Și pot să vă spun, din perspectiva Comisiei, că dacă se adeverește că avem de-a face cu probleme legate de siguranța uh, aeriană a spațiului european și aceasta în conjuncție cu spațiul aerian european, dacă acest lucru s-ar adeveri, Comisia s-ar sesiza din punctul de vedere al securității aeriene Uh, și am pune practic Spania pe uh, această listă neagră a securității siguranței aeriene. Pot să vă spun că Comisia nu va permite niciodată ca Comisia, ca spațiul european uh, sau o parte din acesta să rămână în afara legislației comunitare în materie. Mulțumesc! One moment. Sí. you want to take the floor first? Mm -hmm. Mr. Bolsonaro first, and sí. then I give you the floor. Just one single remark. I think it's fine o singură remarcă. Eu cred că este fundamental acum să clarificăm toate aspectele. Când cineva în fața Parlamentului European vorbește despre probleme ce țin de securitatea aeriană în unul dintre cele mai mari uh, state membre cu una dintre uh, cu unul dintre cele mai mari uh, numere de uh, unul dintre cele mai mari număr de pasageri în Europa, e bine, nu putem rămâne uh, indiferenți. Mulțumesc. Para contestar la pregunta del señor Bosti... Perdón. Doriți să reacționați? Când e vorba de drepturile cetățenilor, sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă, cumva, securitatea pasagerilor, a cetățenilor ar fi cumva pusă în pericol, într-un fel sau altul. Este clar că spațiul aerian spaniol ar fi închis. Astfel, uh, DGMUV uh, a desemnat Eurocontrolul ca manager al spațiului aerian european, deci competent dacă am avea un dubiu, sau dacă ar fi existat un dubiu în această materie, am fi primit o, am fi primit o plângere de la cetățenii europeni în acest sens. Până acum n-am primit nicio plângere în acest sens. Al señor Bostinaru al señor, al señor Griego. Îi voi răspunde acum uh, domnului uh, Boștinaru. Datele sunt foarte clar și reies din uh, Performance Review Report, uh, elaborat în fiecare an. Este un raport pe 2010, este pe pagina, de pe, Eurocontr- pe pagina internet a Eurocontrol. Toți uh, furnizorii de servicii aeriene trebuie să depună un astfel de raport. În 2010 au existat 47 de incidente de tip A și o serie întreagă de incidente de tip B au existat uh, mai mult decât media față de înainte când exist, uh, numărul era uh, similar cu media. Nu mai dorește nimeni să intervină, spune doamna președinte. Domnul Martinez spune că nu trebuie să luăm cu ușurință aceste lucruri. Doamna reprezentanta comisiei mai dorește să intervină? Mulțumesc. În ceea ce privește raportul PRB, petiționarii au reușit să obțină proiectul de raport. Atunci când PRB face un raport în această, în, pe acest subiect, acesta este adresat autorităților naționale în toate statele membre pe capitole pentru că aceste date trebuie să fie corectate, confruntate. După ce acest lucru se întâmplă, statele membre răspund, dau replica și raportul este modificat în consecință. Atunci când raportul final pe Spania a fost publicat, cele 47 de incidente de tip A menționate de uh, petiționar nu mai existau în acest raport. Uh, uh, va bene eh, voglio dire poi alla fine sarà anche a noi nella valutazione finale trebuie să analizăm tot ce am primit să evaluăm situația și apoi să trecem la o decizie avem deci petițiile care au fost uh, considerate admisibile până acum iar uh, această problemă, dacă uh, este de competența noastră sau nu, trebuie să uh, vedem, să analizăm acest lucru în continuare. Vom analiza situația. Colegii de la Comisia pentru Transport nu au putut fi prezenți pentru că au o întâlnire în paralel. Cred că putem prelua propunerea domnului Boștinaru de a obține o opinie de la uh, Comisia uh, pentru Transport. Suspendăm așadar uh, acest, acest punct la ora actuală, așteptăm o opinie din partea Comisiei Tram și apoi vom vedea cum vom proceda. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze încă o dată pentru întârzierea cu care am început să discutăm petiția dumneavoastră, dar sper că Uh, am contribuit la găsirea unei soluții pentru viitor. Vă mulțumesc!